Euh, Dragi colegi, bună ziua. Vă propun să deschidem reuniunea de astăzi dacă domnul Öri se va uita spre mine în loc să-mi arate spatele. Este prima reuniune din anul 2011 și bineînțeles că încep prin a vă ura toate cele bune în noul an, numai împliniri, fericire și vom avea ocazia să ne facem urări de anul nou într-un mod, într-o atmosferă mai uh, convivială mâine. Vă propun să adoptăm ordinea de zi. Având în vedere că există două mici modificări, strategia de includere a romilor, strategia pentru integrarea romilor va fi abordată după punctul 12 și punctul 13, raportul domnului Coferati cu privire la situația sinergiilor pentru o eficiență sporită între FEDER și alte fonduri structurale, punctul acesta va fi în, va înlocui punctul 26. Deci punctul 11 după punctul 12 și punctele 13 și 26 se inversează. Cu aceste modificări adoptăm ordinea de zi. Punctul 2. Comunicările președintelui. Reuniunea aceasta este transmisă pe internet. Deputații au primit mai multe relatări cu privire la deplasările de la Salonic, unde delegații s-au uh, au avut mai multe întâlniri. Aveți și relatarea delegației de la Torino. Am discutat cu reprezentanții Fundației Europene pentru Formare și aveți de asemenea raportul deplasării noastre în Ungaria. Găsiți de asemenea în dosarele pe care le aveți în față o notă pregătită de secretariat și îi mulțumesc foarte mult pentru că este o notă utilă pentru toți deputații. Este vorba despre o notă cu privire la audierea pe care a organizat-o Comisia cu privire la un sistem de pensii adecvat, viabil și sigur în Europa punct care se leagă de raportul doamna, doamnei Oyman Reuten. De asemenea, găsiți și un raport cu privire la audierea asupra finanțării instrumentului de microfinanțare. et vous, vous recevrez demain. Mâine veți primi o notă cu privire la reorganizarea direcției ocupare, care a fost restructurată. Cred că este foarte important să știm care sunt noi noștri interlocutori. Punctul 3. Ați primit procesul verbal al reuniunii din 22 noiembrie și din 1-2 decembrie. Dacă până la sfârșitul reuniunii de astăzi nu vor fi observații, voi considera că aceste procese verbale sunt adoptate ca atare. Ajungem la programul de lucru al agențiilor. Le mulțumesc foarte mult pentru că s-au prezentat la această întâlnire care este importantă atât pentru ele cât și pentru noi și conform uzanțelor în acest uh, exercițiu care este frustrant pentru că nu dispunem decât de 5 minute pentru a expune această strategie, însă știți foarte bine cât de greu este să organizăm aceste întâlniri. Propun deci, conform uzanțelor, să dăm cuvântul reprezentantului fiecarei agenții în parte, după care deschidem dezbaterea în așa fel încât să putem asculta pe toată lumea. Conform ordinii de zi, îi dau mai întâi cuvântul reprezentantului sau reprezentantei Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și la mulți ani tuturor. Reprezint Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Una dintre cele mai importante misiuni ale noastre a fost să coordonăm toate agențiile, cele 28 de agenții din sistemul european. Aveți acest document în mai multe limbi. Nu voi trece în revistă decât câteva dintre elementele cheie. Ca urmare a campaniei noastre, am uh, instituit un instrument de evaluare a riscurilor pentru a proteja lucrătorii din întreprinderile mici și mijlocii. Sperăm că vom dispune de acest instrument pentru următorii 3-4 ani. Este important să existe aceste instrumente pentru ca să se poată face aceste evaluări ale riscului în toate țările și să fie adaptate la culturile respective. Am început să lucrăm de asemenea și la uh, uh, protecția muncii. O altă activitate este legată de riscurile noi și emergente și, în sfârșit, produse legate de bunele practici și în sfârșit voi da câteva informații legate de impactul crizei financiare și economice. Sediul nostru este în Bilbao și nu există însă un acord cu privire la sediu. Sperăm să încheiem acest acord în curând și vom vedea dacă în viitorul apropiat vom rămâne în această clădire. Este o clădire frumoasă, însă este foarte scump. Plătim uh, circa un milion chirie. Au intervenit anumite schimbări în administrație. Combinăm mai multe unități, cea de evaluare a riscului cu alte unități, însă nimic nu s-a schimbat uh, pe fond. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, constatăm că anumite țări au înregistrat progrese importante în domeniul sănătății și protecției muncii, în timp ce în alte țări progresele au fost limitate. Cifrele pe care le vedeți pe ecran arată că țările care sunt membre ale Uniunii Europene de multă vreme au avut mai mult de câștigat și au îmbunătățit mai mult condițiile de muncă trec la următorul slide. Instrumentul de evaluare a riscurilor online este un proiect care a început în Olanda. Încercăm să facem în așa fel încât acest instrument să poată fi folosit în toate țările. Vrem să ajutăm întreprinderile mici care nu știu cum să evalueze riscurile. Dacă nu se evaluează riscurile la nivel de întreprindere, există foarte multe riscuri și și foarte multe accidente. Acest instrument este un instrument care se folosește pe calculator și care poate fi uh, încărcat uh, și pe aparate mici computerizate. Aceasta este un slide care ilustrează alte activități. E vorba despre studiul cu privire la riscurile noi și emergente. Continuăm să analizăm datele, însă vedeți aici care sunt, potrivit întreprinderilor, cele mai mari probleme și, conform întreprinderilor, cele mai mari probleme sunt accidentele, problemele musculoscheletale și stresul la locul de muncă. Mai există probleme legate de substanțe periculoase. Însă, cât privește pierderile financiare și absențele, stresul la locul de muncă și problemele musculoscheletale sunt problemele cele mai mari. Următorul slide ilustrează situația la nivel de întreprinderi din diferitele țări. Am întrebat dacă există un plan de acțiune sau o politică în domeniul în întreprinderi. În anumite țări, de exemplu în Marea Britanie, am avut multe răspunsuri pozitive însă în alte țări situația este mult mai proastă. Graficul acesta arată care este activitatea practică la nivel de întreprindere. În ceea ce privește noile probleme, de exemplu probleme legate de stres, am comparat țările unde se înregistrează niveluri importante de stres și care au luat măsuri pe axa orizontală se pot vedea țările care au luat măsuri. Există țări unde se înregistrează probleme mari și s-au luat și măsuri. Există și țări unde se înregistrează probleme serioase, însă unde nu s-au luat măsuri. Următoarea activitate importantă din ultimul an a fost campania cu privire la siguranță. E vorba despre activități care se desfășoară în medii uh, cu riscuri și de aceea apar probleme musculoscheletale și alte probleme de sănătate. Este cea mai mare campanie pe care am organizat-o până acum. Nu din punct de vedere al uh, banilor implicați, ci din cauza numărului de state implicate. Am mobilizat atât țările membre cât și țările candidate. Fiecare dintre ele a desfășurat o campanie în uh, propria sa limbă. În total, am uh, strâns circa 2 milioane de produse, broșuri, desene, logo-uri și așa mai departe. Am uh, editat, deci, materiale în 22 de limbi. Câteva elemente în ceea ce privește situația actuală și ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Parlamentul European a inițiat un studiu important cu privire la costurile directivelor în domeniul sănătății și siguranței. Acest studiu a fost prezentat Parlamentului anul trecut. Studiul acesta a reflectat destul de bine, după părerea mea, care este situația la locul de muncă. nu s-a renunțat la obligația unei evaluări de risc, așa cum a propus raportul Stoiber în trecut reacția respondenților a fost că nu se necesită, nu se cere uh, suprimarea acestei obligații pentru că ar duce la deteriorarea condițiilor de muncă. Dacă ne uităm acum ce se întâmplă din cauza crizei economice, constatăm că scade numărul de accidente pentru că pur și simplu scade rata activității însă accidentele vor reapărea fără îndoială odată cu încheierea crizei. Criza aceasta înrăutățește, din păcate, condițiile de muncă peste tot în Europa. Aș vrea să vorbesc și despre summitul nostru la care au participat ministrul suedez și ministrul uh, spaniol. Ministrul suedez a spus că o persoană din trei, o persoană activă, nu poate să muncească pentru că are un handicap sau este bolnavă. Factorii de decizie nu înțeleg întotdeauna care este impactul economic al acestei situații. Dacă o persoană activă din trei nu poate munci, impactul este foarte mare. În Suedia, situația este bine documentată pentru că sistemul de asigurări este foarte bine pus la punct. Însă astfel de probleme nu apar doar în Suedia, ci și în alte țări și ori de câte ori ele apar, problemele pentru societate sunt uh, importante. Următorul slide arată care sunt pierderile rezultate din incapacitatea de muncă înainte de atingerea vârstei de pensionare. În Finlanda, vârsta medie de pensionare este 58,1. Ar fi putut fi 65, în anumite țări este de 67, în Finlanda este de la 68 de ani. Însă se pierd șapte ani de viață activă în medie. Următorul slide. Putem să vedem care sunt pierderile înregistrate în cifre. Vârsta pensionării, uh, costul pensionării anticipate este de 24 de miliarde. de 24 de ori, o sumă de 24 de ori mai mare decât uh, suma pe care am uh, dat-o Greciei. ...2400 de miliarde de euro se pierd din cauza pensionării în anticipate. Dacă s-ar îmbunătăți condițiile de muncă, s-ar prelungi și durata vieții active. Miniștrii de finanțe nu se întrunesc de urgență pentru a discuta despre aceste chestiuni, discută despre Irlanda sau despre Grecia, însă nu discută despre faptul că în propriile lor țări s-ar putea face economii foarte mari dacă s-ar îmbunătăți condițiile de muncă în așa fel încât persoanele active să poată lucra mai mult timp. Nu măsuri administrative, ci măsuri care să fie luate la locul de muncă. Dacă ai o probleme musculoscheletale, nu te ajută cu nimic creșterea vârstei de pensionare sau scăderea vârstei de pensionare, mai bine zis. Ideea este să facem în așa fel încât oamenii să poată munci și această preocupare este în centrul activității noastre. Și în sfârșit, ultimele slide-uri, care sunt investițiile pe care le facem în uh, piața muncii și în condiții mai bune de muncă. După cum vedeți, pierderile înregistrate sunt mult, mult mai mari decât resursele care au fost alocate acestor politici. Sperăm că agențiile noastre se vor ocupa de această chestiune și sperăm că vom avea mai mult succes decât până în prezent. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. O să dau imediat cuvântul domnului Cristian Letmaier, director activ al CDFOP. unde, la sediul căreia comisia noastră a fost în vizită anul trecut și cred că ar fi bine, prin urmare, să vedem și care este părerea noastră și raportul noastră de activitate pentru ziua de astăzi. Aveți cuvântul și vă rog să nu uh, fiți prea lung pentru a putea lua și câteva întrebări după aceea, dacă e cazul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, dragi colegi, 2010 a fost un an în care cadrul politic a fost refăcut atât pentru formarea, formarea profesională, cât și în cadrul noii strategii de la Lisabona și a punerii acesteia în aplicare. Fără să fiu arogant, uh, pot spune că munca noastră a avut impact asupra acestor documente politice și formarea profesională este un aspect cheie al strategiei 2020 și al tuturor strategiilor asociate. Doresc doar să subliniez uh, cele două inițiative principale, uh, Youth on the Move și New Skills for New Jobs, uh, care se bazează în mare parte pe dovezile furnizate de CDFOP în perioada anterioară. 2010 a fost un an reușit, după cum am spus și în decembrie, în cadrul întâlnirii ministrilor uh, de educație de la Bruges, Acolo s-a ținut seama și de procesul de la Copenhaga în perioada 2002-2010 și, deși este adevărat că acest proces nu a avut până acum un impact semnificativ asupra vieții reale a cetățenilor, el a contribuit totuși la o cooperare mult mai intensă între statele membre europene și celelalte țări care participă la acest proces de la Copenhaga. Dezvoltarea instrumentelor europene și a principiilor europene va duce la un potențial complet doar odată ce sunt cu toate puse în aplicare. Deci este foarte important ca în faza de punere în aplicare care se desfășoară în prezent, cooperarea și coordonarea dintre diversele state membre să fie în permanență avută în vedere. CDFOP nu s-a ocupat doar la contribuția și la dezvoltarea acestui instrument, ci și în faza de punere în aplicare se ocupă de dezvoltarea și de monitorizarea acestor proiecte și are în vedere noile evoluții care sunt necesare. Sigur, cadrele naționale ale calificărilor și ECVET sunt uh, două asemenea instrumente pe care le folosim. Unul dintre aceste instrumente care a sporit transparența și mobilitatea în cadrul statelor membre în ceea ce privește calificările este Europass și Europass a continuat ca unul, una dintre aceste întâmplări fericite în care un instrument european a și ajuns la cetățeni. Avem astăzi 10,7 milioane de CV-uri descărcate pe internet, de trei ori mai mult decât cifra estimată de, comisie pentru, de comisarul Figel pentru 2010. Ca idee, în februarie 2005, când am început, existau 15.000 de descărcări pe lună și acestea au crescut la 300.000 până în luna octombrie 2010. A doua parte a activității noastre, care vă este foarte cunoscută, este um, previzuirea uh, nevoii și cererii de abilități. Aceasta este o chestiune unde mandatul CDFOP de a continua actualizarea acestor previziuni și îmbunătățirea metodologiei este doar o parte a poveștii. Ideea este că avem nevoie de educație și de formare profesională care să fie relevantă pentru piața muncii. Și aici ne referim la formarea profesională inițială ca și la formarea profesională continuă. Avem nevoie să predăm acele abilități care sunt necesare pe piața muncii și toată munca de um, combinare a cererii cu oferta sau uh, de prezentarea locurilor de muncă verzi necesare va spori și mai mult în viitor și face parte din activitatea noastră. Există totodată și tentative și de fapt contribuie la elaborarea unui limbaj care să evite neînțelegerile dintre felul în care piața muncii formulează nevoile și felul în care sistemele educaționale le predau. Vom continua activitatea până în 2013 și vom contribui la în, vom continua și vizitele pe teren. În 2010 s-au organizat 230 de vizite la diverse centre. Activitatea de cercetare a CDFOP s-a dezvoltat și ea în continuare și a acoperit beneficiile educației um, profesionale implicând statele și statele membre în uh, programele formării profesionale, iar rezultatele cercetărilor vor fi publicate în 2011. În ceea ce privește realizările pe termen scurt, există câteva aspecte care pot fi văzute ca noi fațete ale activității noastre. Pe de o parte, vom susține Comisia în uh, stabilirea caracterului interactiv al formării profesionale și folosirea sa ca indicator de mobilitate pentru piața educațională. Cu doi ani în urmă, cred, Parlamentul ne-a solicitat să elaborăm o strategie de comunicare și mă bucur să vă informez astăzi că această comunicare și punerea sa în practică a fost una foarte reușită. Grupurile noastre țintă și principalii factori interesanți sunt uh, decidenții politici, pe de o parte, și pe de altă parte cei care lucrează și sunt implicați în formarea profesională. Există însă și nevoia de a informa publicul larg cu privire la chestiunile de formare și educație profesională. Am elaborat în acest uh, sens instrumente pentru a ne adresa direct factorilor interesați. Acum publicăm uh, Um, cu regularitate informări pentru presă și ne-am accelerat eforturile de a furniza aceste informații și în format electronic. Aceste activități vor continua cu siguranță și în anul 2011 și ne vom intensifica eforturile pentru ca organizarea să fie și mai eficientă decât a fost până în prezent, mai ales prin automatizarea procedurilor și, desigur, punerea în aplicare a recomandărilor auditorilor. Vă mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult și acum am să-i dau cuvântul domnului Juan Menendez Valdez pentru Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, care își are sediul la Dublin. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Sunt noul director proaspăt numit. Am început pe 1 decembrie la Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în Dublin și este un privilegiu să iau cuvântul pentru prima dată în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta cele mai importante concluzii ale muncii desfășurate în 2010, precum și intențiile noastre și programul nostru de lucru pentru anul 2011. Programele noastre se înscriu în cadrul strategic 2009-2012 și deci urmăresc îndeaproape obiectivele strategice Și anume, ne dorim informații de calitate, ne dorim o expertiză clară în ceea ce privește condițiile de lucru, condițiile de viață, relațiile industriale, calitatea vieții și anticiparea și management al schimbărilor. Noi înțelegem că acest lucru face parte din punctele noastre forte. În ceea ce privește realizările noastre în 2010, în programul de lucru 2010, aș începe prin a menționa faptul că am implementat 99,5% din bugetul care ne-a fost alocat, ceea ce a dus la o consolidare a eficacității noastre. Acum, din punct de vedere tematic al cercetărilor pe care le-am uh, uh, realizat, deși au existat foarte multe teme, având în vedere impactul profund pe care l-a avut criza asupra programului nostru de lucru, am reușit totuși să facem față situației și am reușit să prezentăm concluzii și proiecte în ceea ce privește impactul acestei crize, în ceea ce privește dialogul social, restructurare, ocupare și așa mai departe. De asemenea, pe durata anului 2010 am reușit să prezentăm primele concluzii împreună cu președinția belgiană în ceea ce privește cel de-al cincilea seminar consacrat condițiilor de lucru. Am prezentat, deci, aceste tendințe pentru uh, anul 2011. E vorba de rezultate din 33 de țări cu interviuri realizate în 25 de limbi la care au participat peste 140.000 de uh, persoane. De asemenea, am prezentat în Parlament în luna martie rezultatele celui de-al doilea, celei de-a doua anchete europene și referitoare la flexibilitate și dialog social. De asemenea, modul în care întreprinderile permit angajaților să îmbine în mod armonios viața privată și viața uh, profesională. De asemenea, m-am ocupat și de problemele tinerilor, a migranților, a celor care au uh, handicap sau care au probleme de sănătate. Bineînțeles, am colectat date prin intermediul celor trei observatorii pe care le avem în Europa în ceea ce privește relațiile industriale, monitorizarea schimbărilor care intervin în Europa și așa mai departe. Noi vom continua să întărim cooperarea noastră pe viitor cu uh, toate toți factorii de decizie și toate părțile implicate. Vom desfășura împreună activități ceea ce înseamnă că vom avea cooperare directă cu Comisia Europeană, bineînțeles cu Parlamentul European, cu partenerii sociali și o cooperare foarte strânsă cu celelalte agenții europene cu care am semnat recent memorandumuri de înțelegere. De asemenea, cooperăm și cu organizații internaționale. Spre exemplu, uh, precum Oficiul Internațional al Muncii și OCDE. Acum, în ceea ce privește bugetul, noi am dispus în 2010 de 20 de milioane 450 de mii de euro. Și activitatea noastră, după cum puteți vedea, s-a bazat peste 80% din buget, uh, s-a bazat deci pe activitățile noastre cheie. Um, uh, anchete, ocupare, competitivitate, condiții de viață, calitatea vieții, informare, comunicare și așa mai departe. În programul de lucru 2011 vom continua anumite proiecte, dar în același timp vom dezvolta și proiecte noi în trei domenii de cercetare, în principal. În ceea ce privește creșterea ratei de ocupare, schimbările care intervin în piața muncii, uh, aici e vorba de flexicuritate, cea de-a doua fază de analiză, apoi încercăm să vedem care sunt restructurările și schimbările care intervin în domeniul industrial și vom acorda atenție în mod deosebit tinerilor și ocupării acestora, precum și implicarea acestora în sindicate. Apoi, în ceea ce privește crearea mai multor locuri de muncă de o calitate superioară, vom lansa noi proiecte în ceea ce privește practicile la nivel național în domeniul informării și consultării lucrătorilor. Vom vedea care este impactul legislației în acest domeniu și, de asemenea, ne dorim să vedem cum anume uh, timpul de lucru este organizat și care sunt implicațiile pentru productivitate și pentru condițiile de lucru. În domeniul incluziunii sociale și în domeniul protecției sociale durabile, vom lansa proiecte legate de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii Europene, precum și uh, cu vecinii noștri din Est. Uh, sprijin pentru părinți în Europa, vom analiza care sunt condițiile de viață ale romilor și care sunt veniturile odată ce lumea iese la pensie vor exista mai multe anchete care vor fi organizate în 2011. În momentul de față finalizăm chestionarul legat de calitatea vieții, ancheta legată de calitatea vieții și vom obține, bineînțeles, în acest sens și uh, date statistice uh, pentru anii 2009-2010. De asemenea, vom uh, analiza datele celui de-al, celei de-a cincea anchete legate de condițiile de lucru în Europa și ne vom consacra uh, îndeosebi flexibilității, echilibrului între viața personală și viața profesională și, de asemenea, vom lansa o nouă analiză a uh, rezultatelor obținute în cea de-a doua anchetă europeană în ceea ce privește condițiile de lucru. Apoi, vom continua, bineînțeles, colaborarea noastră cu observatorile uh, europene. Uh, vom aduce la zi informațiile noastre în ceea ce privește uh, Uh, timpul de lucru, restructurările. Acestea sunt anchete pe care le facem pentru Direcția Generală pentru Ocupare și de asemenea ne vom ocupa și cel de, de cel de-al 10-lea raport de analiză comparativă. E vorba de situația din diferitele state membre. Aș vrea să menționez doar trei dintre aspecte. Evoluția salariilor pe durata crizei, rolul partenerilor sociali și toate politicile recente legate de tineret. De asemenea, vom continua să facem analize comparative în diferite sectoare de activitate um, care sunt utilizate în dialogul pe sectoare în Uniunea Europeană. Ne dorim de asemenea ca munca noastră în intern să contribuie la examinarea gradului nostru de performanță și deci vom continua să dezvoltăm sistemul nostru de analiză a performanței prin care vom măsura un anumit număr de uh, elemente, precum, spre exemplu, descărcările, numărul de descărcări al documentelor pe care noi le-am redactat, uh, modul în care uh, sunt analizate și percepute politicele în materie și așa mai departe. De asemenea, vom continua să punem în aplicare diferitele planuri de acțiune, recomandările pe care le-au făcut, le făcut auditorii și vom continua și planul nostru strategic de analiză externă, de analiză interimară, în așa fel încât să clarificăm lucrurile pe anumite probleme specifice. Și în final, pentru a încheia, aș dori să vă spun că în afara implementării programului de lucru pentru 2011, e bine, pot să spun că este și unul, una dintre provocările cu care mă voi confrunta și anume să planific pentru 2012 programul nostru de lucru și noul cadru pentru următoarea perioadă în mod constant, noi avem uh, legături foarte clare și susținute cu factorii de decizie și părțile interesate. Bineînțeles, uh, colaborăm și cu Parlamentul European și orice sugestie sau recomandare din partea dumneavoastră va fi binevenită. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, vă mulțumesc și în numele Comisiei noastre pentru ocupare și forța de muncă vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră. Acum, ultima agenție, ultima, dar nu cea din urmă, doamna Madeleine Șerban, care se ocupă de Fundația Europeană de Formare, ETF, cu sediul la Torino. Și am avut ocazia să mergem la Torino anul trecut. Doamna Șerban, aveți cuvântul. Dar înainte de a da cuvântul, aș dori să menționez un lucru și anume că avem astăzi în sală doi experți care au fost numiți de către Parlamentul European în Consiliul de, în, de Administrație al ETF și care sunt, deci, astăzi prezenți în sală, domnul Mezier și doamna Parkin. Ei au organizat un întâlnire în paralel și veți avea ocazia, după ședința comisiei noastre, la ora 18.30, să mergeți la sala NK002. Așa cum, doamna Șerban, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, stimați uh, deputați, aș vrea la rândul meu să vă urez uh, la mulți ani, un an nou bun și să sperăm că vom avea rezultate bune despre care să vorbim cetățenilor europeni. În cele câteva minute pe care le am la dispoziție, aș vrea să vă prezint activitatea Fundației Europene de Formare. Este singura fundație care lucrează și în țările partenere din afara Uniunii Europene. Mă voi referi la anul 2010, un an în care am fost activ în 29 de țări și Asta în 2010 pentru că începând cu anul 2011 vom avea activități și în Islanda, deci în 30 de țări. Lucrăm în aceste țări. Mai precis, încercăm să le convingem să facă din formarea profesională un motor al dezvoltării durabile axându-se pe coeziune socială. Aceasta este misiunea noastră. Încercăm să contribuim la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene, printre care se numără și configurarea globalizării în acel fel încât toate activitățile să, Uniunii Europene să aibă o valoare adăugată clară. Dumneavoastră ați aprobat uh, principalele axe de um, lucru ale noastre. Anul uh, 2010 este al doilea an în care ne desfășurăm activitatea conform uh, regulamentului reformat. În 2010 ne-am concentrat atenția asupra politicilor integrate pe care țările trebuie să le deruleze pentru a avea o formare profesională relevantă și pentru a contribui la dezvoltare, la creștere economică și la mai puțină sărăcie și mizerie. Subliniez faptul că vorbim despre țări care merg de la țări foarte dezvoltate, până la țări cu venituri foarte scăzute. Țări în care oamenii de-abia supraviețuiesc. Vorbesc astăzi despre anul 2010, anul care a fost și anul pentru combaterea excluderii sociale și a sărăciei. am uh, organizat, mai ales pentru țările din sud-estul Europei, un dialog politic tematic cu toți factorii cheie din țările acestea. Scopul a fost să se gestioneze mai bine diversitatea din aceste țări din Balcanii Occidentali. Subliniez de asemenea că nu vrem să ajutăm doar aceste țări, ci și să promovăm cooperarea regională în această zonă. Nu este ușor de realizat, însă suntem convinși de faptul că formarea profesională poate deschide uși și suntem convinși că poate exista o cooperare între diferitele țări în acest domeniu. Subliniez că dezvoltarea politicilor, analiza politicilor și sprijinirea dialogului politic sunt misiunile noastre și ne desfășurăm activitatea conform exigențelor Comisiei Europene. Mă întorc la sud-estul Europei. În urma activităților noastre, activități menite să lupte împotriva marginalizării sociale, Comisia Europeană are în vedere acordarea unui sprijin tehnic multianual acestor țări. De asemenea, Comisia Europeană va ajuta aceste țări din sud-estul Europei, le va sprijini acordând sprijin dezvoltării sectorului privat. Însă, sigur că baza sunt competențele, abilitățile și fundația noastră este gata să conlucreze cu aceste țări pentru a defini politicile cele mai în măsură de a dezvolta aceste competențe. Formarea profesională inițială și continuă este esențială în acest sens și fundația noastră dorește să convingă actorii din aceste țări să dezvolte politici pe termen lung, în așa fel încât să se remedieze uh, inadecvarea care poate exista în aceste țări între formarea profesională și piața muncii. Vom uh, elabora un prim raport în 2011 și sperăm că veți veni la Torino pe 11 și 12 mai, când toate țările vor uh, veni cu rapoarte în privința activităților lor. Lucrăm și cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale. Munca noastră se înscrie în procesul de edificare a capacităților. Lucrăm cu partenerii sociali și cu instituțiile neguvernamentale care trebuie să fie parteneri ai guvernelor. Trebuie să poată coopera cu guvernele într-o serie întreagă de domenii relevante. Activitățile noastre în sudul Mediteranei se axează pe dezvoltarea capacităților, în așa fel încât să se identifice competențele adecvate și pentru a se oferi oportunități de învățare în vederea dobândirii uh, acestor capacități. Ne bazăm și pe relațiile contractuale pe care le are Uniunea Europeană cu țările respective. M-am referit la țările din sud-estul Europei, m-am referit la țările candidate și potențial candidate, însă există și alte țări cu care Uniunea Europeană are relații contractuale. În cazul acestor țări este foarte important parteneriatul de mobilitate. Avem astfel de parteneriate cu Republica Moldova, cu Georgia și, începând cu 2011, vom avea un astfel de parteneriat și cu Armenia. Susținem programele care vizează întoarcerea emigranțelor în Europa. Emigranților trebuie să li se recunoască experiența în cazul în care se întorc. Se întorc recunoașterea abilităților și experienței este esențială și este important să există și o asigurare a calității, pentru că altfel putem asista la o inflație de certificate și de diplome cu care se, s-ar întoarce emigranții. Iată de ce vrem să se recunoască uh, competențele și vrem să existe o asigurare a calității acestor documente doveditoare. Iată de ce vom insista asupra dimensiunii externe a cadrului de calificări. Este un cadru adoptat la nivel european și scopul este de a recunoaște toate competențele dobândite. În octombrie, sub președinția uh, poloneză, vom lansa o platformă virtuală, o platformă unde va fi vizibilă activitatea Uniunii Europene și mă bucur să spun că agenția noastră cooperează foarte bine cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. În 2011, sub președinția maghiară, lucrăm activ, începem să lucrăm de asemenea la cadrul calificărilor și vrem ca țările membre și nemembre să se ocupe de problema uh, interdependenței. Continuăm să lucrăm și cu Comitetul Economic și Social și cu Comitetul Regiunilor. În ceea ce privește performanța financiară, gestiunea financiară, trebuie să vă spun că după reformare, fundația noastră își poate folosi 99,9% din buget și pot spune că investițiile duc la rezultate foarte bune. În 2011 am lansat o dezbatere cu privire la cum ar trebui să arate noul cadru financiar pentru Fundația Europeană de Formare. And uh, therefore we will be extremely honored if in 2011 am fi onorați dacă în 2011 ați uh, veni în uh, una dintre țările în care activăm pentru a vedea la fața locului uh, care este activitatea noastră. Merci beaucoup. Nous en venons aux orateurs. Mulțumesc mult. Înainte să dau uh, cuvântul celor înscriși deja pe listă, aș dori să salut printre noi prezența domnului Boulon, care ni s-a alăturat în urma plecării doamnei Pascal Gruni. Vă doresc bun venit și sper să cooperăm la fel de bine, așa cum am făcut-o și cu doamna Bruni. Și înainte să dau cuvântul celor, pe, celor care l-au cerut, am și eu două întrebări pe care vreau să le adresez. Mai întâi domnului Iugata Kala, referitor la studiul intitula, uh, pentru SMR. Aș vrea să știu ce învățăminte ați uh, tras pentru programele Comisiei Europene. Considerați că, având în vedere aceste noi riscuri, există domenii știu că vă cer să ieșiți puțin din rol, din rolul de studiu pentru a trece în rolul de acțiune, dar uh, care ar fi, după părerea noastră, prioritățile cu privire la care să stimulăm Comisia să acționeze pentru a profita la maxim de studiul desfășurat de dumneavoastră. Și apoi, pe doamna Șerban, aș întreba-o știu că sunteți o fundație care nu se poate um, implica în dezbaterea politică, dar, cu toate acestea, ținând seama de ceea ce s-a întâmplat în Tunisia și care a fost puțin uh, anticipat, uh, chiar dacă nu în totalitate, și ținând seama și de lecțiile pe care trebuie să le învățăm de acolo, mai ales în ceea ce privește însoțirea măsurilor democratice în domeniul cooperării judiciare și a meseriilor de drept, astfel încât mecanismele de corupție să poată fi desfiinate. Întrebarea mea este dacă v-ați adaptat uh, puțin programarea sau dacă ați anticipat să faceți acest lucru. Și, și în ce condiții v-ați putea reexamina programarea, ținând seama de acest lucru. Iată, deci avem la dispoziție încă 20 de minute și șapte colegi care doresc să ia cuvântul. Așa că vă rog să fiți foarte conciși în intervenții. Domnul Sercas și apoi doamna Moran. Doamna președintă. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că mai sunt și alți deputați socialiști care cu siguranță se vor uh, adresa agențiilor. Eu aș dori să spun celor patru directori care sunt prezenți aici în sală, mai întâi să le urez bun venit în sală în numele deputaților socialiști, după care să le exprim din nou recunoștința pentru munca pe care o desfășoară, în așa fel încât să existe o punere în aplicare corectă a politicilor care sunt desfășurate și hotărâte în comisia noastră. Uh, grupul meu de lucru va urmări îndeaproape nu numai situația pieții muncii uh, în contextul actual, ci și faptul că Având în vedere că ne dorim să anticipăm deja ceea ce se poate prevedea pe viitor, să avem o nouă metodă de producție, o nouă metodă de lucru. Și cele patru agenții, cu siguranță, în acest sens, vor avea o datorie și anume să prevadă viitorul, să-l anticipeze, să observe realitatea știind foarte bine că de acum înainte lucrurile nu vor mai fi ca până în prezent, nici în materie de siguranță la locul de muncă, nici în materie de formare profesională, nici unul dintre aceste aspecte pe care dumneavoastră le cunoașteți nu va mai prezenta o situație asemănătoare ca cea din trecut. Munca dumneavoastră este una prețioasă și nu pot decât să vă încurajez Uh, în așa fel încât această prevedere uh, a viitorului să continue. Eu am totuși o îngrijorare. Cam cam fiecare an. Se spune de multe ori că uh, ideile cele mai bune trebuie să fie exprimate, explicate publicului. Deci, uh, în cazul acesta, nu numai uh, guvernelor, ci și întreprinderilor, organizațiilor sindicale, opiniei publice. Eu cred că toate campaniile de informare pe care dumneavoastră le-ați lansat trebuie să fie menținute și sporite pe viitor. Și dacă îmi permiteți o ultimă observație, doamna președinte, aș dori să urez bun venit noului director director care tocmai a fost numit, domnul Menendez Valdez, compatriot de-al meu, știți foarte bine că în acest Parlament aveți doar prieteni și viața parlamentară este întotdeauna grea pentru că parlamentarii sunt întotdeauna uh, destul de duri cu invitații, dar nu în acest caz, nu în acest caz pentru că aici aveți doar prieteni și cu siguranță vom continua să colaborăm pe viitor. Nimic mai mult, doamna președinte, mulțumesc. Madame Morin doamna Moran și apoi doamna Grenie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi celor patru directori ai agențiilor, ale căror prezentări le-am ascultat. Trebuie să mărturisesc că, înainte să lucrez cu aceste agenții, am fost puțin sceptică în ceea ce privește proliferarea agențiilor, agențiilor dar, mergând pe teren, ascultându-vă și văzând studiile pe care le-ați realizat, trebuie să spun că astăzi sunt sigură de un lucru, și anume că nu exploatăm suficient munca pe care o faceți dumneavoastră, fiindcă ea ne aduce foarte mult și ne luminează în ceea ce privește perspectivele pe care trebuie să le avem în viitor. Deci vă mulțumim că ați venit alături de noi și că ne-ați făcut o prezentare foarte succintă a activităților dumneavoastră. Eu aș dori să adresez două întrebări suplimentare uh, directorului pentru securitate și sănătate în muncă. Ați spus că o treime din uh, angajați nu a, uh, sunt, uh, nu au locuri de muncă astăzi. Puteți să ne lămuriți cu privire la motive și totodată cu privire la consecințele acestui lucru. Și a doua întrebare pe care vreau să vă adresez este cum să împărtășim mai bine impactul anilor pierduți pentru um, pensionare anticipată, cum să partajăm mai bine acest impact, pentru că trebuie să ameliorăm viața profesională și condițiile de viață în câmpul muncii, dar când vedem câți bani se pierd prin uh, această retragere timpurie, uh, trebuie să ne întrebăm care sunt uh, căile pe care ne putem îndrepta pentru a evita această situație. Și a doua intervenție se adresează Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Misiunea pe care ne-ați permis să o întreprindem în CDFOP în uh, noiembrie, când dumneavoastră erați la Torino, dacă știu bine, cu Nadia Ir și Antigoni Papadopoulou, deci misiunea noastră a fost extrem de interesantă și mai ales atunci când am lucrat cu privire la noile calificări pentru noile locuri de muncă. Acest lucru a fost foarte util pentru ideile noastre cu privire la evoluția uh, locurilor de muncă și totodată uh, cu privire la Europass și la CV-ul, cv, -ul, CV -ul european. Prin urmare, astăzi este evident că trebuie să creăm foarte repede noi calificări profesionale pentru aceste noi locuri de muncă, dar totodată și aceasta este o problemă dificilă pentru noi, să asigurăm evoluția celor care există deja pe piața muncii pentru a se îndrepta către aceste noi calificări. Și, și din această perspectivă vă întreb care sunt recomandările pe care ni le-ați putea prezenta pentru a ne îndrepta în direcția uh, potrivită. Apoi mă adresez doamnei Șerban pentru a-i spune că apreciez pe de o parte faptul că agențiile conlucrează și pe de altă parte că pot exista strategii interregionale între țări europene și țări din uh, vecinătatea Europei, așa cum este strategia pentru Dunăre și cred că aceasta uh, nu poate decât să ne aducă beneficii în continuarea activității noastre. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Renia, apoi doamna Irș, spune doamna președintă. Uh, ich möchte gleichfalls Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc tuturor directorilor pentru prezența și pentru munca lor pe care o apreciez de ani de zile, însă mi-aș concentra intervenția pe uh, tema agenției de la Dublin și mă adresez domnului director. Un lucru îmi place în mod deosebit și anume faptul că se acordă prioritate tineretului și locurilor de muncă pentru tineret. Este un subiect deosebit de important pentru noi în uh, cadrul comisiei noastre. Și aș dori să subliniez de asemenea faptul că fiind vorba de un context de criză, criză care implică, bineînțeles, o înrăutățire a condițiilor de lucru și de muncă, ei bine, în acest context, munca dumneavoastră este cu atât mai importantă și obținem informații din mai multe uh, direcții care merg cam în același sens. Subliniez cât de important este pentru mine faptul că există o colaborare între diferitele agenții, între diferitele organisme. Trebuie să conlucrăm cu OCDE-ul, spre exemplu, în ceea ce privește demografia. Această conlucrare trebuie să fie îmbunătățită. Mă gândesc la OCDE, dar mai pot fi și alte organisme internaționale și cred că întotdeauna putem să tragem învățăminte din munca pe care o desfășoară, desfășoară aceste organisme. Acum, în ceea ce privește viitorul, Munca pe care o desfășurați dumneavoastră este deosebit de importantă și mă bucur de faptul că această muncă va lua amploare pe viitor, mai ales în ceea ce privește evoluția indicatorilor, evoluția pieței muncii. Știm că uh, s-au făcut foarte multe deja în acest domeniu și sper că această tendință va fi continuată și pe viitor. Um, Madame Irș. Are cuvântul doamna acum. Ähm, mulțumesc, doamnă președintă. În numele grupului ALDE, aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru, prezenta, pentru prezentări. Hier auch ganz speziell anschließen und mich auch nochmal ähm, bedanken, dass es S-au spus deja foarte multe pozitiv, pozitive aici și uh, mă raliez și eu la cele spuse. În calitate de nouă deputată am avut ocazia să vizitez CDFOP-ul în luna noiembrie și a fost foarte util pentru că am constatat încă o dată că e nevoie de specializare dacă vrem să dispunem de informațiile necesare. Sunt raportoare pentru formarea continuă, raportată la strategia 2020 și trebuie să spun că vizita aceasta m-a ajutat foarte mult. Am uh, legat uh, contacte foarte utile, am obținut și documente și am ajuns la surse de informații foarte importante pentru noi, deputații europeni. Fiecare dintre noi știe care este situația din uh, țara sa, Însă dacă vrem să avem o imagine europeană, trebuie să ajungem la o agenție ca a dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cooperare și sper că pe viitor vom putea să cunoaștem și mai bine și celelalte agenții. Ja, nein, dank, nein. Doamna Steinrück, mulțumesc. Aș vrea și eu să spun că apreciez foarte mult activitatea desfășurată de agenții și aș vrea să-i mulțumesc mai ales doamnei Șerban uh, pentru munca efectuată. Am uh, văzut care este programul dumneavoastră pentru anul 2011, v-am și ascultat și cred că sunteți pe calea cea bună. Pentru că este foarte important să stimulăm formarea profesională în țările partenere. Este capital în ultimele luni am fost de mai multe ori în Kosovo și acolo am avut ocazia să discut cu tineri, să discut cu organizații de formare profesională de asemenea și știu cât de importantă este formarea profesională pentru a stimula progresul unei țări. O formare de calitate este condiția prealabilă pentru locuri de muncă de calitate. Este foarte important dacă vrem să nu asistăm la deteriorarea situației din, această, din aceste țări. Aș vrea să vă întreb care sunt țările partenere cele mai importante pentru dumneavoastră? Și aș vrea să știu care sunt cele mai importante teme din punctul nostru de vedere pentru anii care vin. Domnul De Rosa și apoi doamna Edite Bauer. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc tuturor agențiilor pentru prezentările făcute astăzi. Am două întrebări. Pentru Agenția pentru Securitate și Sănătate în Muncă. În ultimele săptămâni s-a dublat numărul victimelor din sectorul agriculturii în ultimul an față de anul precedent. Deci situația se înrăutățește. Aș vrea să știu dacă în astfel de situații se declanșează o anchetă pentru a se afla care sunt cauzele dublării numărului de uh, persoane decedate în sectorul agricol. Se face o anchetă pentru a se vedea dacă e vorba despre o problemă sistemică sau dacă e vorba despre o tendință în întreaga Europa. Ceea ce mă frapează pe mine este că în agricultură, cel puțin în irlandeză, în Irlanda, lucrează multe persoane singure cu echipamente mecanizate și mă întreb dacă acesta este unul dintre factorii care duc la accidente. Aș vrea să salut, să salut pe președintele Fundației Europene pentru Bunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă. Și aș vrea să pun o întrebare legată de flexicuritate. Ați uh, efectuat un raport cu privire la flexicuritatea din întreprinderi și veți începe un alt raport cu privire la practicile întreprinderilor legate de flexicuritate. În ultimii ani, a crescut flexibilitatea și a scăzut siguranța. Există din ce în ce mai o puțină siguranță din cauza crizei economice. Aș vrea să știu dacă ați studiat aceste trenduri și aș vrea să știu care este calendarul pentru acest studiu și dacă studiul dumneavoastră va acoperi un anumit număr de state membre sau acoperă toate statele membre. O altă întrebare este legată de proiectul cu privire la un sector public uh, viabil și eficace. Care vor fi temele abordate? Vorbim despre funcționarii publici sau despre întreprinderile de stat? Care uh, sunt întreprinderile care fac obiectul acestui studiu? Îmi cer scuze dacă am uh, multe întrebări. Am uh, o întrebare legată de condițiile de trai ale romilor. Mă întreb dacă veți aborda și problema nomazilor. Se face distinția între cele două categorii sau sunt uh, abordate împreună. În Irlanda, numărul nomazilor este mai mare decât numărul romilor și condițiile de trai ale nomazilor nu sunt mai bune decât cele ale romilor. Aș vrea să știu, deci, care este intenția noastră în privința acestor două categorii de persoane. Mulțumesc. Vom merge la Dublin pe 20 și 21 iunie. În mod normal, vom ajunge deci la Dublin și vom ajunge și la Bilbao pe 17 și 18 mai. Deci, uh, în felul acesta vom acoperi activitatea agențiilor. Doamna Edite Bauer și apoi doamna Deli, care va fi ultima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult că îmi dați posibilitatea să mă exprim. Aș vrea să-i asigur pe reprezentanții agențiilor că avem un foarte mare respect pentru munca lor. Din punctul de vedere al comisiei noastre, aceste agenții desfășoară o muncă foarte necesară. Aș vrea să mai pun încă două întrebări. Pentru domnul Tacala, aș vrea să știu dacă are date cu privire la pensia, pensionarea anticipată. În ce măsură sunt uh, afectați uh, bărbații și femeile? Există analize aprofundate și care sunt motivele pentru care există diferențe între cele două sexe? Aș vrea și să îl uh, întreb ceva pe reprezentantul CDFOP. Dacă mă amintesc bine, ați uh, făcut o prezentare foarte interesantă pe care am putut-o viziona aici. Este vorba despre o prezentare cu privire la 19 sectoare ale economiei. Era vorba despre date prealabile și, în concluzie, ați uh, pus accentul pe viitoarele calificări din economia europeană, având în vedere transformările și uh, mobilitatea care caracterizează această economie. Aș vrea să știu când anume vom dispune de rezultatele acestui studiu. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentări. și aș vrea să revin la organizarea muncii în ultimii 30 de ani. La ora actuală, persoanele concurează în cadrul unei în cadrul întreprinderilor și rezultatul este uh, Um, faptul că apar foarte multe probleme la locul de muncă. Ați menționat problemele musculoscheletale și ați vorbit și de riscurile psihosociale. Am ajuns la situația în care munca poate ucide din cauza accidentelor și din cauza bolilor profesionale. Care sunt politicile de prevenire? cum se anticipează aceste fenomene și care este rolul pe care îl acordați medicinii muncii în întreprinderi? Cum anume sunt ascultați salariații? Cum anume sunt uh, ascultate semnalele de alarmă? Există persoane care alertează în privința uh, condițiilor de muncă și aceste persoane nu sunt ascultate. De asemenea, cred că trebuie să adoptăm principii, principiul precauției. Trebuie să anticipăm lucrurile. Se generalizează un anumit model de societate. Se folosesc uh, în mod curent anumite produse chimice, de exemplu. Trebuie deci să fim foarte atenți la femeile însărcinate, la tineri, toate aceste persoane care nu știu despre ce e vorba și care uh, după 10 ani se trezesc că au tot felul de boli cronice sau că suferă de cancer. Mulțumesc! Sper că directorii au luat notă de toate întrebările. Nu avem mult timp la dispoziție și ca atare fiecare are la dispoziție 5 minute. Vă rog să răspundeți acest inter... să respectați acest interval și să vă concentrați asupra întrebărilor care v-au fost uh, puse. Începem în ordine inversă și dau, îi dau cuvântul mai întâi doamnei Șerban timp de 5 minute. Thank you very much indeed, Sodana. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. O să mă concentrez pe întrebarea vis-a-vis -vis de Tunisia. Uh, în trecut deja ETF s-a confruntat cu state în care aveau loc turbulențe politice și încercăm să învățăm din aceste întâmplări. Foarte important este mai întâi ca Uniunea Europeană, atunci când se referă la politicile de relații externe sau se axează pe formarea profesională să țină uh, seama întotdeauna de dimensiunea externă și în acest sens, dacă facem referire la achiul comunitar, uh, care se concentrează pe dialogul social, ETF are posibilitatea, construind și susținând parteneriatul social, să lucreze nu doar cu guvernele, ci și cu alți factori interesați cheie din statele respectivele. Deci, acest lucru ne dă posibilitatea de a continua dialogul cu țările respective. Pe de altă parte, o altă valoare adăugată pe care am învățat-o în ultimii ani a fost aceea uh, că trebuie lucrat la nivelul politicilor, pentru că dacă acestea sunt adoptate la nivelul potrivit, atunci e mai ușor să continuăm, fiindcă ele reprezintă un punct de plecare. Lucrăm totodată foarte mult cu țările respective pentru a reduce uh, corupția, pentru că este într-adevăr un fenomen masiv și, din păcate, avem foarte multe state unde ea există. Regimurile autoritare fac uh, uz de puterile lor uh, și pentru intervenții corupte mai degrabă decât pentru intervenții transparente și, prin urmare, colaborând la nivelul politicilor publice pentru formare profesională și pentru politici bazate pe dovezile existente, încercăm să stimulăm atitudinea de respect pentru transparență și responsabilitate, lucruri care nu sunt uh, necunoscute statelor noastre, dar noi încercăm să prezentăm valoarea adăugată și colaboratorilor noștri. Noi acționăm potrivit mandatului nostru și Așa am făcut și cu Cârgâstan la începutul anului și așa facem și anul acesta cu Tunisia, cu Liban și cu alte state care trec prin probleme și sperăm noi să evolueze spre democrație. Ceea ce am învățat din toate aceste evenimente este că e esențial să ne concentrăm pe abilitățile potrivite, pentru că formarea și educația profesională nu insistă să transforme cetățenii în roboți și să dizolve obiectivele economiei, dar dorește să dezvolte abilitățile la nivelul societăților și de aceea strategia pentru formare profesională subliniază tocmai acest lucru. Și cetățenia activă face parte din munca noastră în aceste state și va continua să facă parte din ea. vis a -vis de ceea ce am făcut în Kosovo și în celelalte state, pentru 2011. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați folosit uh, activitatea ETF pentru documentarea misiunilor noastre în aceste state. În Kosovo, date fiind toate schimbările politice, există și posibilitatea de continuare. Uh, de, din nou, așa cum am spus și în cazul Tunisiei, lucrăm cu diversi factori interesați și asta ne oferă credibilitatea de a ne continua munca. În 2011, mai ales în Kosovo, ne vom concentra pe activitatea cu Consiliu la nivel central pentru construirea capacităților și pentru a ne asigura că toți actorii vor putea să contribuie la elaborarea politicii, la punerea acesteia în aplicare și totodată să fie răspunzători pentru ceea ce fac. În 2011, prioritățile noastre generale, chiar și dincolo de Kosovo, se concentrează pe dezvoltarea de politici, pe dezvoltarea de abilități cu privire la nevoile statelor în cauză, dar trebuie să spun că există țări unde nu există instituții pentru piața muncii și atunci trebuie să ne concentrăm mai întâi pe dezvoltarea coordonarea instituțională și de-abia după aceea pe previziuni și pe aceste metodologii pe care nouă ne sunt foarte cunoscute. Ne vom axa totodată pe dimensiunea abilităților în cadrul migrației, analizând în special migranții care revin din Europa, pentru că costurile sunt puțin prea mari pentru a sprijini tot acest uh, sector, dar date fiind toate turbulențele din Europa, migrația uh, are riscul foarte mare să crească și atunci trebuie să ne concentrăm și pe această dimensiune și totodată ne gândim să lucrăm și la toate aceste uh, zone, cum este și strategia Dunării, pentru a colabora cu toate statele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Valdes, pentru Fundația Dublin. Mulțumesc! Dați-mi voie să încep prin a mulțumi pentru toate întrebările și pentru cuvintele uh, foarte de laudă ale lui Alessandro Sercas. Uh, Ați menționat uh, problema crizei și impactul acesteia. Aceasta a reprezentat una dintre prioritățile noastre în ultima perioadă și ea va fi și în continuare o prioritate. Cum putem monitoriza impactul și schimbările uh, provocate de criză? Vom încerca să înțelegem ce s-a întâmplat și să privim și înspre viitor, pentru că, deși chiar astăzi vin de la Dublin, criza nu va fi o stare permanentă și trebuie să vedem ce ne aduce viitorul odată ce începe refacerea economiilor, cum putem trage niște lecții pe care să le aplicăm după criză și în uh, procesul de creare de noi locuri de muncă. Vis-a-vis de angajarea tinerilor, este evident că este o prioritate cheie și vom continua activitatea pe care am început-o anul trecut, când am elaborat un raport analitic comparativ care combină informații din toate statele membre și realizează o analiză comparativă ce va fi publicată în primul trimestru a acestui an și va fi completată de un nou studiu axat pe grupul celor care nu beneficiază nici de angajare, nici de educație și formare. În ceea ce privește comunicarea, sunt de acord că nu suntem o instituție de cercetare doar. Noi încercăm să furnizăm dovezi factorilor de decizie pentru ca eforturile noastre de comunicare să fie relevante și mare parte din bugetul nostru va fi alocat pentru comunicare în anul 2011. Să nu uitați că suntem o agenție mică resursele noastre sunt destul de reduse și atunci încercăm să creăm evenimente mixte împreună cu președinția Uniunii Europene sau a altor instituții europene. Vis-a-vis -vis de flexicuritate, o întrebare mai specifică, într-adevăr, trebuie să analizăm pachetul global de măsuri care intră în cadrul flexicurității, trebuie să reluăm conceptul din perspectiva punerii sale în aplicare în uh, perioada crizei și anul acesta vom uh, continua oarecum o analiză complementară nu doar a fundației, ci și a altor practici uh, colectate de Comisia Europeană. Așadar, vom analiza diverse bune practici și politici identificate ca cele mai bune practici în toate statele membre. Vis-a-vis -vis de serviciile publice și deficiențele lor, acesta este un subiect pe care îl vom analiza în mai multe proiecte. Am făcut-o și anul trecut și o vom face și anul acesta, dar principalul, uh, principala idee va fi legată de administrațiile, centrale, administrațiile publice centrale vis-a-vis -vis de chestiunea romilor, acesta este un proiect pentru care am primit o cerere specială din partea Comisiei Europene și vom începe un studiu pus în aplicare uh, în totalitate care se va axa în special pe romi. Cam atât, vă mulțumesc. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Euh, mulțumesc foarte mult. Și acum, domnului director CDFOP. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate și pentru cuvintele uh, pline de laudă. Aș dori să răspund domnului Sercas și doamnei Renie împreună. Uh, noi nu am inventat competențe mai ieftine, ieftine în ultimii doi ani. Ceea ce constatăm este că în momentul de față încercăm să găsim un mecanism care să poată să transpună competențele într-o ofertă uh, sistematică. Deci e un mecanism sistematic. Iată o nouă schimbare. Exact asta doreați și dumneavoastră să spuneți. Poate că uh, doar astfel vom fi cu un pas înainte evenimentelor, prin recunoașterea acestor competențe noi. Poate că e calea cea mai realistă. Însă acest lucru, bineînțeles, nu se referă doar la formarea inițială, educația, învățământul inițial, uh, nu se referă doar la tineret, ci se referă și la adulți. Și dacă ținem seama și de aspectul demografic, putem vedea că pe termen mijlociu uh, ne vom confrunta cu o forță de muncă care va îmbătrâni. Și acest lucru ar putea să pună mai multe riscuri în ceea ce privește competențele disponibile. De multe ori e nevoie de o schimbare radicală a profesiei. Acest risc va fi mai mare pe viitor. Până în prezent nu am reușit să anticipăm lucrurile. De aceea trebuie să vedem care vor fi nevoile oamenilor. Și aici mai intervine o altă problemă. Și anume că există o, un număr mare, cred că cam în jur de 78 de milioane de persoane care dispar de pe piața muncii. Pentru că sunt uh, prea puțin calificați și o calificare redusă reduce implicit și posibilitățile de a găsi un loc de muncă. Deci, cu siguranță că va trebui să acordăm atenție deosebită acestui aspect, ținând seama și de contextul actual. În așa fel încât să vedem ce anume putem să facem care ar fi măsurile de succes care pot fi aplicate în acest domeniu, în așa fel încât situația să se îmbunătățească. Al doresc să mulțumesc și doamnei Bauer pentru întrebarea adresată. Trebuie să-mi cer scuze oarecum, pentru că, din nou, punct, argumentul dumneavoastră este foarte important. E nevoie de competențe concrete într-un domeniu concret, însă acesta trebuie să fie, aceste competențe trebuie să fie definite atât la nivel de sector cât și la nivel de regiune. Deci trebuie să fim foarte specifici și din păcate ce de fapt nu poate face acest lucru cu personalul de care uh, dispune. În piața muncii Uniunii Europene există Uh, diferite organisme care se ocupă de acest lucru, care raportează la nivelul uh, Direcției Generale pentru Ocupare și noi obținem informații de la ei. Însă, ulterior, aceste informații trebuie să se transpună în măsuri, în fapt, la nivel regional, la nivel național, pentru că știm că nevoile sunt diferite de la o regiune la alta, de la un sistem la altul și CDFOP-ul poate să contribuie la, această, la acest nou trend, la această nouă tendință de analiză. Mulțumesc! Și, în final, însă nu cel din urmă, domnul Takala, din partea Agenției Europene pentru Siguranța la locul muncii. Mulțumesc, doamna președinte! Am să încep cu comentariile făcute de domnul Sercas și de doamna Mohan. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru încurajările dumneavoastră. Noi suntem încântați să constatăm că dumneavoastră sunteți bucuroși de munca pe care noi o desfășurăm. putem vedea că există o, o tendință, mai ales în țările din vest, uh, și anume oameni care întotdeauna au reușit la școală, au făcut exact tot ceea ce au spus profesorii, au făcut exact ceea ce li s-a cerut din partea angajatorilor. Uh, Uh, la un moment dat nu mai rezistă, nu mai reușesc să mai facă față, sunt obosiți, își pierd încrederea în ei înșiși, uh, sunt incapabili să continue să lucreze. Și e vorba de lucrătorii cei mai buni, care au fost cei mai buni timp de, știu eu, zece ani de zile și care la un moment dat uh, pur și simplu obosesc. Dacă ne uităm la cele două tendințe care se ascund în spatele handicapurilor, vedem că există foarte multe motive. Uh, bineînțeles, problemele musculoscheletale și problemele de natură psihică. Uh, astea sunt dificultățile cu care se confruntă societatea noastră modernă și care justifică, de fapt, cheltuielile legate de pensionarea anticipată. Dacă ne dorim ca oamenii să continue să lucreze până la uh, 65-67 de ani, indiferent, uh, nu cred că este suficient să uh, operăm doar un management pentru aceste, specific pentru aceste persoane, pentru că și alții se vor putea co confrunta cu astfel de complicații. Trebuie să începem uh, cu acest management încă de la vârsta de 24-25 de ani, pentru că e o gestiune a resurselor umane care trebuie să dureze toată viața. Și așa cum spunea și doamna Baumer, uh, vrem să știm care sunt diferențele între femei și bărbați. Există această diferență. E clar, din două motive. Mai întâi pentru că problemele musculoscheletale uh, afectează mai mult femeile decât bărbații. Și se pare că în ambele cazuri, atât problemele musculoscheletale cât și problemele de natură uh, psihică, femeile sunt cele mai afectate. Ele sunt cele care încearcă să facă lucrurile cât mai bine și care în final nu mai reușesc să facă față. Dacă plecăm de aici și mergem înspre în aspectul următor și anume care sunt măsurile de prevenire. Mai întâi, ar trebui să existe cerințe juridice clare în acest domeniu, care să fie în vigoare și să fie aplicate. E nevoie de astfel de cerințe juridice. Există o diferență între practică, teorie și practică. Apoi, e nevoie de instrumente, instrumente legale, dar în același timp e nevoie și de alt tip de instrumente. Spre exemplu, Plecând de la Convenția 187 referitoare la uh, siguranța la locul de muncă, e nevoie de diferite instrumente. Spre exemplu, formare, uh, cele mai bune practici, metodologie, cum se pot realiza lucrurile împreună, prin conlucrare și așa mai departe. Deci e nevoie de instrumente care să vină să completeze instrumentele juridice și legale. Însă, bineînțeles, stresul nu poți să-l combați prin lege. Mai există și alte elemente care pot uh, contribui la reducerea stresului, la reducerea problemelor musculoscheletale, la reducerea numărului de cancere. Există foarte multe cancere care sunt uh, provocate de intoxicarea cu produse chimice. Este evident că acest lucru poate fi evitat printr-o legislație adecvată. De asemenea, managementul Uh, este un aspect deosebit de important. Și mai există și altceva care este deocamdată destul de prost organizat în momentul de față în Uniunea Europeană, sunt serviciile de prevenire. Medicina preventivă. Există medici, uh, psihologi, fizioterapiști, uh, psihiatri, toate aceste persoane sunt absolut necesare. Le trebuie să lucreze împreună pentru a schimba condițiile de lucru în întreprinderi. Cele mai mici întreprinderi, bineînțeles, nu își pot permite astfel de servicii, însă întreprinderile mari își pot permite acest lucru și deci e nevoie și de prevederi legale în acest sens pentru a putea instaura acest lucru. Bineînțeles, știm care este situația, care era situația și care este moștenirea în anumite state foste socialiste. E nevoie de leadership, e nevoie de metodologie de lucru, e nevoie de participarea tuturor partenerilor și actorilor sociali în acest sens. Și acum, în ceea ce privește situația din Irlanda și situația specifică din agricultură, care pare a fi un domeniu de activitate destul de uh, periculos, în care există foarte multe accidente. Nu uitați că există din ce în ce mai puține persoane care lucrează în agricultură, având în vedere mecanizarea, industrializarea producției, deci din ce în ce mai puțini oameni fac muncă fizică și au instrumente și mașini, utilaje uh, cu din ce în ce mai mulți kilovați și cai putere și așa mai departe și acest lucru poate să ducă la probleme și de multe ori oamenii sunt singuri să manipuleze aceste, aceste utilaje și pot, bineînțeles, să sufere anumite accidente. Însă, din studiile noastre vom vedea exact care este situația specifică în Irlanda și specifică agriculturii. Și dacă îmi permiteți doar o ultimă intervenție, uh, vreau să vă spun că este ultima dată când vin la comisia noastră pentru că voi ieși la pensie peste un an doamna președinte. Mulțumesc celor patru directori. Iată, pe unii îi salutăm pentru că și intră în funcție, pe alții îi salutăm pentru că își vor părăsi funcția. Uh, din punct de vedere al comisiei noastre a fost foarte important să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Bineînțeles, temele abordate sunt foarte diverse și ne bucurăm să putem trage anumite lecții și învățăminte din uh, cele spune, spuse de dumneavoastră, așa cum spunea domnul De Rosas. Bineînțeles, putem face o legătură între stres și accidentele din domeniul agriculturii. Uh, acest lucru e valabil și în Franța, unde în mediul agricol știm că există o rată a sinuciderilor deosebit de ridicată, mult mai ridicată decât cea uh, din anii precedenți. Însă, situația este așa cum este, nu putem prelungi această dezbatere, vom avea cu siguranță anul acesta ocazia să mergem atât la Bilbao cât și la Dublin iar experiența pe care am dobândit-o la Torino ne-a demonstrat cât de interesant este să mergem la fața locului, să putem discuta cu dumneavoastră și este interesant atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră, pentru că e un moment deosebit în care puteți să ne explicați în mod mult mai aprofundat munca pe care o desfășurați. În numele unui ideal european pe care îl împărtășim cu toții. Deci, în numele Comisiei noastre pentru ocupare și afaceri sociale, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru acest schimb de opinii. Vă urez în continuare o muncă fructuoasă în 2011. Există foarte multe subiecte pentru care dumneavoastră sunteți experții noștri și noi avem nevoie de competențele dumneavoastră pentru a promova modelul social european. Mulțumesc! je vais donner euh, la parole euh, à monsieur Ori. Îi dau cuvântul domnului Ori pentru prezentarea descărcării de gestiune 2009, bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea 3. Îmi cer scuze, trebuie să merg la altă comisie și uh, îi cedez președinția colegei mele, doamnei Schroeter. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Thank you very much. Hát köszönöm szépen a, a szót, ugye múlt alkalommal ö, beszéltünk már. Am abordat deja chestiunea descărcării diferitelor agenții și am constatat că există din ce în ce mai puține probleme și atunci când sunt probleme, există idei destul de clare în privința modalității de eliminare a acestor probleme. Colegii noștri spuneau că nu mai e mare lucru de adăugat, însă au fost uh, depuse câteva amendamente. Dacă îmi dați voie, doamnă președintă, voi aborda toate agențiile în același timp, pentru că nu ar avea niciun sens să le iau una câte una. Pot adopta toate amendamentele. Da, am spus că vom aborda aceste puncte în bloc, după care vom da cuvântul raportorilor din umbră. Există câteva amendamente pe care ar trebui să le menționez. E vorba despre anumite precizări lingvistice care ar putea fi aduse proiectului de aviz. Pot accepta toate amendamentele, cu excepția amendamentelor domnilor Obermeier și Malzer, ei uh, solicită consecințe personale în ceea ce privește activitățile economice ale fundației de la Dublin. Cred că problemele vor fi uh, eliminate și s-au desprins deja învățămintele care trebuiau desprinse. L-am uh, salutat pe noul director și deci soluția este în curs de elaborare și ca atare, cred că ar fi inutil să susținem acest amendament. În rest, pot accepta toate precizările propuse de către socialiști, printre care se numără și domnul Obermeier. Vom putea să trecem, deci, foarte curând la vot. Mulțumesc domnului Ori. Domnul Cercas mai întâi a cerut cuvântul președinte. Se prevăzuse ca colega mea, Kinga Gönci, să fie prezentă pentru că ea este cea care a discutat cu domnul Ori în calitate de raportor din umbră Uh, însă, în realitate, e destul de ușor să o înlocuiesc, pentru că punctul nostru de vedere corespunde perfect cu munca depusă de domnul Ori. Suntem de acord cu amendamentele pe care domnul Ori nu le, le acceptă și Doresc să-i mulțumesc pentru munca depusă în calitate de raportor, pentru că a fost generos și pentru că a acceptat amendamentele noastre. Deci, noi salutăm munca desfășurată de raportor și suntem întru totul de acord cu el. Mulțumesc, domnule Sercas, doamna Iș. Uh, Mulțumesc. Vorbesc în numele doamnei Harkin. Ea este raportoarea din umbră pentru grupul ALDE. Este de acord cu proiectul de aviz care subliniază nevoia de a îmbunătăți gestiunea financiară, de a reduce uh, cazurile în care e nevoie de rambursări. De asemenea, se solicită controle anuale de audit și rapoarte de sinteză. Proiectul de aviz arată că trebuie să se reflecte măsurile luate de agenții pentru a elimina problemele evidențiate de Curtea de Conturi. Susține amendamentul 1 pentru că există motive întemeiate. Amendamentul 2 este lingvistic. În ceea ce privește Agenția pentru Formare Profesională, observațiile sunt aceleași. Salută angajamentul agențiilor de a aplica strict regulamentul financiar și angajamentul de a um, de a supraveghea mai bine transferurile um, bugetare. În ceea ce privește CDFOP, proiectul de aviz este corect. Amendamentul 2 folosește cuvântul optimizing în loc de maximizing, nu este o chestiune foarte importantă. Amendamentul 3 este un amendament bun pentru că ne dă uh, informații despre viitoarele planuri ale agenției și în ceea ce privește Eurofound are probleme cu amendamentul 1 pentru că este pentru responsabilitate, însă amendamentul este destul de vag. Care sunt consecințele despre care vorbim? Dacă vorbim despre personal, este vorba de despre personal, e vorba despre regulile care se referă la prestația personalului. În orice caz, nu susține acest amendament. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu mai există alte cereri de intervenții, dacă nu mă înșel, și îi dau deci din nou cuvântul raportorului domnului Ări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Intervențiile care au fost uh, făcute aici reflectă foarte bine amendamentele depuse. După cum s-a spus, aici nu există o susținere deplină pentru amendamentul care se referă la una dintre agenții. Vom vedea care va fi rezultatul votului. Cred că reprezentanții agențiilor au uh, desprins învățăminte din uh, acest raport și din discuția pe care am purtat-o, apreciem foarte mult activitatea agențiilor și dacă facem observații este tocmai pentru a face și mai transparentă cooperarea între Parlament și agenții. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și aș vrea să îi uh, mulțumesc uh, lui Richard Schulz pentru ajutor. Cred că putem să votăm mâine acest uh, proiect de aviz. Mulțumesc foarte mult, domnule Ări. Votul va avea loc pe 1 februarie. Punctul următor de pe ordinea de zi Este vorba despre egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană 2010. Doamna Hirș are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am avut un prim schimb de opinii. Au fost depuse multe amendamente mulțumesc raportorilor din umbră și mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de subiect. Cred că este important să fixăm priorități, este important să revenim la anumite puncte. Am uh, putut grupa anumite amendamente și am uh, primit un aviz pozitiv de la majoritatea autorilor. Suntem pe ultima linie dreaptă, însă majoritatea propunerilor de compromis au fost acceptate și am putut grupa amendamentele. Au existat mai multe amendamente cu privire la copii, cu privire la cultura din uh, întreprinderi, în ceea ce privește viața profesională și viața privată. Am încercat să găsim uh, compromisuri uh, cât mai bune. Un alt punct privește cotele obligatorii în întreprinderi. Este un subiect mai delicat. Ähm, Autoritățile publice nu ar trebui să impune cote. Cotele ar trebui să fie voluntare sau nu? Nu există un consens în această privință, trebuie să se mai poarte încă discuții. ocuparea tinerilor și alte chestiuni au fost uh, abordate. Cred că vom putea să îmbogățim acest text în Comisia FEM înainte de vot. Președinta, mulțumesc doamnă Hirsch. Thomas Mann are cuvântul. Doamna Lope Fontania și Iuta Steinmeck. Vă rog. Eh, Vă mulțumesc pentru excelenta colaborare. Cred că vom reuși, chiar dacă va fi și în ultima clipă. Am ajuns deja la un acord în foarte, cu privire la foarte multe aspecte. Care sunt chestiunile importante pentru noi? Ei bine, solicităm o mai mare egalitate de șanse În acești ultimi ani am ascultat declarațiile de intenție, aspectul facultativ sau voluntar nu prea a dus la progrese, am constatat că femeile au suferit mai mult de pe urma crizei decât bărbații și, prin urmare, trebuie să impunem niște aspecte care să fie obligatorii, mai ales în ceea ce privește cotele de femei în funcție de conducere sau în consiliile de administrație, de supraveghere și așa mai departe dorim să reluăm inițiativa președinției belgiene și adică să ne gândim la noi indicatori, cum ar fi angajarea femeilor pentru a avea o imagine mai bună a situației. Doamna ministru evocase acest lucru în cadrul comisiei noastre. Un alt element urgent se referă la ameliorarea situației femeilor în condiții de muncă precare. Și aici avem enorm de mult de lucru. Trebuie să continuăm să vorbim despre bugetele acordate pentru această problemă a egalității de gen în statele membre. Am o altă întrebare vis-a-vis -vis de amendamentele 2, 40 și 42. Nu știu dacă e o problemă de traducere dar poate că autorii ne-ar putea da o mică explicație. Äh, da, ne puteți explica puțin să înțelegem mai bine aceste amendamente? Mulțumesc, spune președinte Thomas Mann acum. Mulțumesc și mulțumesc doamnei Hirsch Nadia, există trei compromisuri, A, B și C. Eu voi solicita grupului meu să le susțină pentru că regăsim acolo ideile noastre principale. Sunt complet de acord cu raportoarea. Ea a refuzat amendamentul 9, unde este vorba despre a lua o decizie rapidă în cadrul Uniunii Europene apropo de concediul parental. Nu putem face acest lucru pentru că s-a vorbit deja despre acest concediu într-o serie întreagă de comisii, inclusiv uh, Comisia pentru Drepturile Femei uh, și Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-a spus că avem nevoie de timp de dezbatere, trebuie să acționăm prudent pentru ca la final să ajungem la un rezultat care să poate fi acceptat de toată lumea. Prin urmare, aici sunt de acord cu raportoarea. Și vis-a-vis de amendamentul 26, ea se declară împotriva prezentării Comisiei uh, pentru afaceri legislative și acest aspect este important. Iuta Einstein tocmai a vorbit și despre amendamentul 35. Uh, eu găsesc o contradicție acolo. Socialdemocrații spun că își doresc proiecte de egalitate de șanse obligatorii, dar apoi spun că ele trebuie să fie controlate de partenerii sociali. Nu văd cum se poate asta. Dacă vrem independență pentru partenerii sociali, dacă vrem negocieri colective, atunci asta trebuie să rămână la latitudinea lor. De aceea sunt partenerii sociale acolo. Și de altfel ei au destul de multă experiență în acest domeniu. Nu e vorba de a vorbi de caracterul gen, uh, voluntar. Partenerii sociali au legitimitatea de a se ocupa de aceste sarcini. Și asta mi se pare extrem de important. Un alt punct acum, 53 a existat o problemă de traducere. Eu am propus și subliniez ca Parlamentul European să respingă cotele obligatorii. Ceea ce fac întreprinderile depinde de ele. Trebuie să știm dacă au sau nu nevoie de susținere politică. De aceea am indicat acest amendament. Apoi, 58, uh, întrebarea doamnei Figareido de a lupta împotriva discriminării salariale. Nu știu dacă așa trebuie formulată această idee. Apoi mă bucur să fiu de acord în general cu raportoarea. Mulțumesc, domnule Man. Doamna Lopez Fontani, vă rog. Senora președinta, uh, eh, no. Mulțumesc, președinte, foarte pe scurt. Eh, colegul meu, Thomas Mann, a abordat deja toate subiectele. Aș vroia doar, vroiam doar să mulțumesc uh, doamnei Irș, doamna raportor, Uh, a fost extrem de plăcut să lucrăm cu dânsa. Se vede că avem cu toții aceeași abordare sau aproape cu toții aceeași abordare și anume să obținem într-un final egalitatea între femei și bărbați. Și cred eu că ajungem la un acord în privința apro- aproape a tuturor amendamentelor, uh, iar în ceea ce privește amendamentul legat de cote, știu că acolo nu există un punct de vedere unanim între grupul meu și PPE, însă acolo vom mai putea continua discuțiile. În orice caz, felicitări doamnei raportor și cam atât. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Frau Estrella. Mulțumesc. Mai am două solicitări de intervenție, doamna Estrela și apoi doamna Bauer. Și în, la final, doamna Steinbrück. Vă rog, doamna Estrela. Senhora Presidente, eu também gostaria de me associar ao... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să spun cele mai, pe care le-a exprimat colega mea, Iuta Steinberg. Este adevărat că nu avem exact aceleași uh, puncte de vedere, însă trebuie să încercăm să obținem cât mai multe plecând de la mijloacele pe care le avem la dispoziție. Există mai multe obiective pe care le putem uh, prezenta. Scopul nostru este să întărim poziția femeii pe piața muncii, lucru care va conduce la o creștere uh, inclusivă, așa cum uh, a fost ea definită în strategia UE 2020. Iar în acest sens aș dori să vă amintesc o inițiativă a Guvernului Uh, conservator din Norvegia. Dacă vă amintiți, în 2003 acesta a propus cote pentru întreprinderile care sunt cotate în bursă și cote și pentru întreprinderile publice. Însă, obiectivul nu era de a promova egalitatea între femei și bărbați. Au făcut acest lucru din motive total diferite, din motive specific economice. Însă există studii, studii credibile, serioase, care demonstrează că participarea femeilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice și ale întreprinderilor care sunt cotate în bursă dau, duc la rezultate extrem de uh, bune, pozitive. Există o agenție care a publicat un astfel de studiu în care se prevede că participarea femeilor la consiliile de administrație a anumitor întreprinderi a dus la o creștere a valorii sale în bursă, o creștere în jur de 73%. Și cred că din acest motiv s-a introdus un sistem asemănător de cote în viața politică, în activitatea economică. Acest lucru ar putea să ducă la avantaje clare și ar putea duce la o sporire a participării femeilor la uh, luarea de decizii. Aș dori de asemenea să vă felicit pentru că acest aviz va fi unul foarte important în ceea ce privește structurile ce sunt organizate pentru primirea copiilor. Se subliniază faptul că e nevoie de o conciliere, o îmbinare armonioasă între viața profesională și viața personală. Există studii care demonstrează că una din cauzele fundamentale pentru ca, din cauza cărora uh, femeile nu doresc să participe la piața muncii este tocmai dificultatea de a îmbina viața personală și viața profesională. De aceea, cred că trebuie să punem accentul și pe acest aspect. Iar în concluzie, aș dori să vă amintesc faptul că Parlamentul European a aprobat un raport pe care eu l-am redactat cu privire la revizuirea directivei uh, concediu de maternitate. Și s-au prevăzut măsuri foarte concrete în acest sens. Este evident că noi trebuie să ne bucurăm de sprijin la Consiliu. Însă, în momentul de față, acest sprijin încă nu, este, nu a fost întrunit. Însă documentul există și nu putem să-l trecem uh, sub tăcere. Apoi, în ceea ce privește concediul parental, există o directivă care a fost adoptată, care a fost revizuită, o directivă la care au participat și partenerii sociali. Iată, deci, instrumente pe care le avem deja și pe care nu le putem ignora. Sunt documente care există deja, care sunt în vigoare în Uniunea Europeană sau documente care au fost votate de Parlamentul European în momentul în care Uh, și în momentul de față procesul legislativ încă nu s-a încheiat pe deplin. Aș dori să subliniez două neajunsuri în acest aviz. Mai întâi, amendamentul 28 se spune că diferența salarială este de, 20, de 15% între femei și bărbați, însă din păcate nu este adevărat putem vorbi de o cifră în jur de 18% diferență salarială între femei și bărbați. Deci vedem că situația nu numai că nu s-a îmbunătățit, ci s-a înrăutățit. Și vedeți că în medie în Uniunea Europeană există o diferență salarială de 18%. Deci această cifră trebuie neapărat să fie redusă. Apoi, amendamentul 4. În acest amendament 4 se vorbește despre obiectivele strategiei de la Lisabona. Însă strategia de la Lisabona s-a încheiat în 2010 și acum discutăm despre obiectivele Europa 2020. Acestea sunt obiectivele pe care va trebui să le îndeplinim pe viitor. Doamna președinte, mulțumesc. Doamna Bauer. Mulțumesc, doamnă președintă. Este puțin curios că doamna Estrela a spus cam jumătate din ceea ce vreau să vă spun și eu. Într-adevăr, este bine să aducem în față următoarea problemă. Strategia 2020 și obiectivele sale vis-a-vis -vis de ocupare nu pot fi îndeplinite decât dacă se creează o bază, o bază de servicii, pentru că trebuie să știm că, în ceea ce privește femeile, e vorba de o creștere cu 25% a ocupării forței de muncă. Și dacă nu se creează servicii pentru îngrijirea copiilor sau a persoanelor vârstnice, atunci obiectivul nostru nu este decât unul iluzoriu. Colega care a vorbit înaintea mea are dreptate. Au existat două erori în ceea ce privește amendamentul 4 și 28. Și sunt de acord că Comisia trebuie să ne dea un răspuns clar și onest în ceea ce privește diferența dintre salariile bărbaților și cele ale femeilor fiindcă această diferență nu face decât să crească. Uh, pe o perioadă a existat o mică descreștere, dar în ultimul timp se constată din nou o creștere a acestei um, diferențe. Și Comisia nu ne-a dat încă niciun răspuns în acest sens. Parlamentul a făcut câteva propuneri legislative, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns de la Comisie care rămâne mai degrabă pasivă în această chestiune. Singurul nostru mijloc îl reprezintă recomandările. Redactăm rapoarte despre situația femeilor, dar am impresia că, deși este necesar să reiterăm câteva vechi recomandări, putem totodată să elaborăm recomandări noi, pentru că viața se schimbă și nu neapărat în bine. Mulțumesc, doamnă Bauer, spune președinta, doamnă Steinbrück, doriți să reveniți, aveți cuvântul. Într-adevăr, vreau să reacționez la observația domnului Thomas Mann în ceea ce privește amendamentul 35. Am uh, luat exemplul spaniol. Un exemplu care a avut un foarte mare succes. A existat o bază juridică obligatorie pusă în practică de partenerii sociali. Și acest lucru a permis creșterea numărului femeilor din poziții de conducere, supraveghere și așa mai departe. Este un exemplu bun uh, la nivel european și poate că colegul nostru vă poate da mai multe detalii în acest sens. Iată, este o abordare mai largă. Nu am alte solicitări de luarea cuvântului, așa că o rog pe doamna Hirsch să reacționeze la întrebările ce i-au fost adresate în calitatea sa de raportor. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru observații și pentru comentarii. O să revin la proiectul privind egalitatea de șanse. S-a vorbit pe scurt într-o întâlnire bilaterală. Domnul Thomas Mann s-a exprimat și el vis-a-vis -vis de acest aspect. Prin uh, legislație se creează noi oportunități, dar asta nu permite să știm uh, care este creșterea poverii birocratice și asta poate reprezenta o problemă. Vă mulțumesc și pentru propuneri. Într-adevăr, avem o cifră de 18% care trebuie adaptată la situația actuală și corectată, din păcate, în sus, la fel cu amendamentul 4. În ceea ce privește cotele obligatorii sau facultative, sigur că putem discuta din nou acest aspect, dar am avut senzația din conversații că opiniile sunt foarte clar tranșate și că fiecare are argumentele sale poate să le prezinte în fața celorlalți și în diversele state membre ale Uniunii, dar procentajul femeilor în posturi de conducere este diferit și la nivel național există diferențe și nu cred că putem ajunge la un compromis în acest sens. Mai este un alt punct la care vreau să mă refer și anume amendamentul 34 al doamnei Steinbrück. Ne-am pus de acord grație unui amendament oral care îl va completa pe acesta la care tocmai m-am referit și ideea este următoarea. Statele membre vor putea verifica dacă sistemul lor fiscal este unul echitabil, vor putea verifica ratele aplicate uh, cuplurilor căsătorite și așa mai departe și Astfel, uh, lucrurile se pot completa printr-un amendament oral care să spună că vom solicita statelor membre să verifice sistemele fiscale și să vadă dacă nu putem ajunge la uh, o lucru mai corect prin această metodă. Sper ca toate grupurile să fie de acord cu asta. Mulțumesc. Cred că mâine uh, majoritatea va fi în uh, favoare. Mulțumesc, spune președinta. Votul este prevăzut pentru mâine. Iar poi mine dosarul va trece la Comisia FEM. Cred că am încheiat și acest punct. Ja. Nein, jetzt. Jetzt gibt es. Genau. Ähm. Ja, Nadja Hirsch <laughs> ist schon wieder weil <laughs> eh, sie ist die Berichterstatterin. Din nou, dau cuvântul doamnei Hirsch, pentru că tot ea este raportoare pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mai era un punct 11 pe ordinea de zi strategia UE pentru integrarea romilor, dar a fost amânat după punctul meu 12. Bun, și în acest caz aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru spiritul de colaborare de care au dat dovadă. Noi am avut întâlniri uh, Uh, înainte de a redacta raportul, am încercat să văd dacă mergem cu toții în aceeași direcție și am putut să constat că avem o linie de gândire comună și anume că ne dorim să sensibilizăm uh, opinia publică în ceea ce privește formarea profesională. Deci este un punct comun pe care toate grupurile politice îl împărtășesc. Au fost depuse amendamente, mare parte din amendamente se referă la șomajul în rândul tinerilor. În acest sens am încercat să găsim un compromis pentru că foarte mulți colegi au abordat acest subiect și am încercat să găsim formularea cea mai bună, în așa fel încât să subliniem că există o stare de urgență în ceea ce privește acest aspect. Un alt punct care a fost uh, preluat într-un număr important de amendamente și pe care va trebui să-l subliniem în acest raport. E vorba de legătura care există între piața muncii și uh, formarea. Tinerii trebuie să fie pregătiți în așa fel încât să poată să integreze piața muncii. Bineînțeles, nu pierdem din vedere în acest sens nici șomajul în rândul tinerilor. Și în acest sens mai multe amendamente au fost înaintate, iar după părerea mea vom reuși să ajungem la un compromis bun și pe această temă. De asemenea, amendamente au fost înaintate în ceea ce privește finanțarea acestor politici. Fondul Social European ar putea să țintească prin finanțare formarea pentru, în atenția tinerilor, tinerii migranți, spre exemplu, în așa fel încât să putem pregăti în mod țintit tinerii la in, în vederea intrării, lansărilor pe piața muncii. Mai multe elemente în acest sens au fost subliniate, mai ales cooperarea pe teren cooperarea dintre școli, uh, întreprinderi, asistența care este acordată tinerilor. Uh, e nevoie de o metodologie care să fie definită uh, în ceea ce privește colaborarea dintre aceste trei instituții, în așa fel încât tinerii să fie cât mai bine ajutați să-și găsească un loc de muncă. Apoi, s-a abordat și problema formării profesionale și, în acest sens, se pune accentul pe calitate. În, am primit uh, multe amendamente în acest sens. Știm că există instrumente europene care sunt în vigoare în așa fel încât să se pună accentul pe calitatea formării. Există cadrul european pentru recunoașterea competențelor. Iată un exemplu care demonstrează că au fost înregistrate progrese în acest sens. Însă trebuie să ne continuăm eforturile în așa fel încât să ajungem la rezultate și mai bune. Acesta este punctul principal. Apoi, legătura care există între formarea profesională și învățământul secundar. Formarea profesională nu trebuie să fie considerată ca un fel de uh, drum fără ieșire, ci trebuie să fie considerată ca fiind o posibilitate de formare, după care să se poată stabili anumite punți pentru a uh, urma un învățământ superior. Deci trebuie să întărim aceste posibilități de punți în așa fel încât uh, să se poată trece de la studii de natură tehnică și de formare profesională la studii în învățământul superior. Apoi mai există câteva amendamente în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Eventual ne-am putea gândi la instaurarea unui proiect pilot care să evidențieze acest aspect. Iată deci punctele principale ale acestui document. Bineînțeles, acum am să iau din nou uh, legătura cu raportorii din umbră pentru a propune aceste compromisuri, în așa fel încât să văd care este opinia fiecăruia dintre raportori, scopul fiind, bineînțeles, să ajungem cu toții la un acord. Competența, formarea profesională, bineînțeles, uh, ține de statele membre, însă noi putem să fixăm anumite priorități în acest spațiu european al formării profesionale. Doamna președinte, mulțumesc doamna Irș, două persoane au cerut să ia cuvântul, mai întâi doamna Țilesca, după care doamna Zimmer. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș uh, dori să iau cuvântul în numele domnului Koslovski, care este de fapt raportorul din umbră din partea PPE. Însă nu a putut fi prezent din cauza înzăpezirii din Polonia. Nu poate fi prezent. Domnul Koslovski, în calitate de raportor din umbră, uh, pe marginea raportului doamnei Irș referitor la cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, dorește deci să îi mulțumească doamnei Irș pentru colaborarea fructuoasă pe marginea acestui raport. E vorba de un uh, document exhaustiv, foarte util, care ține seama de mare parte din elementele uh, importante legate de învățământ și de formare profesională. E vorba de un document important pentru integrarea socială, pentru creșterea nivelului ocupării în rândul tinerilor. Și domnul Koslovski este foarte încântat de această dezbatere. Amendamentele sale merg în acest sens și, de altfel, dacă îmi permiteți, le voi prezenta pe scurt. Mai întâi, e vorba de amendamente care își doresc fie să precizeze anumite elemente din raportul doamnei Irș, fie își doresc să prezinte o altă uh, abordare a anumitor uh, evenimente, însă fără a schimba liniile principale. Deci, educația și formarea profesională trebuie să fie legate strâns de piața muncii. Uh, e nevoie de o adaptare continuă la schimbările sociale și economice Uh, de fapt, ce ne dorim este să avem o flexibilitate sporită din partea Fondului Social European. E vorba de amendamentul 30. Și la acest amendament 30 există o greșeală de traducere în versiunea poloneză, pentru că în loc să se spună gestiune, s-a spus conducere. De asemenea, este foarte important să avem o evaluare a sistemelor de formare uh, Uh, pentru a ne asigura că acestea sunt de calitate, în așa fel încât să putem crește rata ocupării. Aici e vorba de amendamentul 112. Ideea fiind să se mențină o rată de ocupare ridicată în engleză. Domnul Koslovski e de părere că este absolut important să conștientizăm opinia publică uh, vis-a-vis -vis de formare și uh, educație um, în așa fel încât opinia publică să fie mai favorabilă conceptului de formare de-a lungul vieții. E vorba de amendamentele 38 și 45. Ne dorim o calitate sporită a uh, educației și formării și asta încă de la bun început. Acum, în ceea ce privește învățământul și formarea profesională, este foarte important să introducem noțiunea de competențe cheie sau dezvoltarea competențelor cheie, a calificărilor cheie. Acest lucru ar trebui să fie inclus în toate sistemele de învățământ și de formare profesională. E vorba de parteneriate în așa fel încât formarea și pregătirea tinerilor să poată să continue prin procesele de formare de-a lungul vieții. Uh, acum, în ceea ce privește învățământul și pregătirea profesională, ar trebui poate să ne concentrăm și pe anumite încurajări ale acestor uh, sisteme și nu doar uh, asupra sancțiunilor. De aceea, domnul Koslowski propune o reformulare a aliniatului 5 în ceea ce privește orientarea profesională. În versiunea propusă de doamna și am avea senzația că ar trebui să existe un control prin cote, prin sistemul paritar, e ca și cum am vrea să facem oarecare presiune asupra orientării profesionale ale femeilor și ale bărbaților. Domnul Koslovski și-ar dori să introducă în raport un uh, o, o formulare diferită, un apel lansat statelor membre în așa fel încât acesta să țină seama de egalitatea femeilor și bărbaților pe piața muncii. Amendamentul numărul 60, 77 subliniază importanța parteneriatelor între diferite le întreprinde și colectivități sociale. E vorba de antreprenori, parteneriate între diferite instituții care împreună pot să definească liniile directoare ale formării și profesionale în funcție de nevoile care există pe piață. Celelalte amendamente propuse de domnul Koslovski au mai degrabă un, un caracter tehnic și își doresc deci să precizeze sau să corecteze uh, uh, unele dintre formulările doamnei Ișc. Și în final, domnul Koslovski dorește să mulțumească doamnei Ișc uh, pentru munca depusă, dorește, își dorește de asemenea să o felicite și speră că doamna Ișc va susține amendamentele sale. Doamna președinte, mulțumesc. Doamna Zimach. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Mulțumesc. Mă exprim în numele colegului meu, domnului Handel, care este bolnav astăzi. Este raport din umbră pentru grupul uh, uh GUE și mi-a transmis câteva observații pe care vi le voi prezenta. În primul rând, îi mulțumește raportoarei, doamnei Hirsch. Îi mulțumește pentru că s-a ocupat de acest subiect care nu este simplu, pentru că știm că în ceea ce privește formarea profesională, competențele Uniunii Europene sunt destul de limitate. Competențele aparțin mai degrabă statelor membre și suntem îndreptățiți să ne întrebăm în ce măsură vom reuși să impulsionăm Comisia să meargă mai departe cu acest document. Am criticat deja faptul că atunci când se vorbește despre formare profesională, trebuie să se țină cont de condițiile prevalente pe piața muncii. În ceea ce privește raportul propriu-zis, cred că colega noastră nu va avea o sarcină ușoară atunci când va veni vorba despre compromisurile de găsit între amendamente. Și asta pentru că există divergențe. Asta s-a văzut și uh, în intervențiile precedente. Modificarea propusă de către domnul Handel, mai bine zis, amendamentele pe care le-a propus, se referă la următoarea chestiune. Consolidarea participării la umanizarea muncii. E vorba despre 3, 8, 10, 11, 16 și 21. El consideră că e nevoie de o abordare mai vastă în ceea ce privește formarea profesională și continuă. Responsabilitatea nu poate să fie doar în sarcina uh, lucrătorilor. Întreprinderile trebuie să-și asume răspunderea în ce privește pregătirea profesională inițială și continuă. Apoi, siguranța socială. Asigurările sociale trebuie consolidate. E vorba despre punctul 21. În amendamentele sale, domnul Handel cere să se țină cont de ansamblul formării profesionale spune că nu putem să asistăm la reducerea calității formării pentru că asta duce la mai multe riscuri pentru tineri. Cam asta ar fi în esență ceea ce propune domnia sa. În orice caz, trebuie să mai lucrăm la amendamente pentru a găsi o poziție comună a comisiei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai sunt alte cereri de intervenție și îi dau cuvântul doamnei Hirsch în calitate de raportor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații. Am discutat cu domnul Kozolovski despre mai multe dintre observațiile făcute. Cred că suntem pe calea cea bună și vom reuși să preluăm observația, de exemplu, cu privire la uh, importanța um, dimensiunii locale. Cred că vom putea să ajungem la o poziție comună. Apoi, în ceea ce privește mutualizarea, există temeri că pregătirea profesională ar putea să fie fragmentată. Este un risc și pe de altă parte, a un astfel de sistem aduce și oportunități. Se va putea îmbunătăți mobilitatea în Europa, de exemplu. Um, oamenii vor putea să se ducă în, alt, uh, în alte state membre pentru a-și termina pregătirea profesională. vor putea astfel să dispună de o pregătire complementară. Acest, mobil, uh, acest modul poate să fie deci util pe uh, piața europeană a muncii. Cred că cele două aspecte, calitatea formării și subdivizarea în module, cele două aspecte sunt conciliabile. Cred de asemenea că este importantă chestiunea formării continue atât pentru lucrători cât și pentru întreprinderi. E clar că pe viitor vor exista penurii pe piața muncii și angajatorii vor trebui să aibă în vedere pregătirea profesională continuă. Este și în interesul lucrătorilor să își crească valoarea pe piață nu doar datorită unei formări interne, ci prin acea pregătire continuă care le va permite, eventual, să găsească un loc de muncă într-o altă întreprindere sau într-un alt sector economic. Deci, formarea continuă este interesantă atât pentru lucrători cât și pentru angajatori. Mă opresc aici deocamdată și mă bucur că voi reuși să ajung la compromisuri. Mulțumesc! Vom vota pe 16 martie acest raport și trecem acum la punctul care trebuia să fie dezbătut inițial înainte acestui raport al doamnei Hirsch. E vorba despre strategia Uniunii Europene pentru integrarea romilor și dau cuvântul doamnei Kinga Gânț, care este raportoare. Mulțumesc foarte mult! Tocmai am purtat o altă discuție în care am încercat să ajungem la amendamente de compromis pentru alineatul 11. Dacă am înțeles bine pe toată lumea, pentru că am discutat în diferite configurații, există amendamente de compromis în privința cărora s-a pus de acord toată lumea. Ultimul a fost aprobat de PPE, tocmai a fost aprobat. Ceea ce rămâne în suspans este un amendament. În orice caz, nu am ajuns la un compromis de plin. Este vorba despre punctul 9. Eu propun să există să existe un fond gestionat direct de Uniunea Europeană, un fond mic care să fie direcționat spre această comunitate mică, comunitate segregată. Și acest fond să se adauge fondurilor structurale, fondului social european și celorlalte, celorlaltor fonduri. Modelul este preluat din perioada de preaderare. Comisia trebuia să gestioneze acele fonduri mici care fuseseră instituite într-un scop de dezvoltare. Erau fonduri mici, bazate pe inițiative locale și care aveau un calendar mai lung și o abordare pas cu pas. Ce am învățat în perioada de aderare este că majoritatea organizațiilor și comunităților au învățat cum să facă cereri, solicitări de fonduri au învățat care sunt procedurile birocratice și aceste comunități mici au fost lăsate deoparte pentru că nu au putut să absorbe fondurile. Este foarte important să existe încredere și de aceea instituțiile trebuie să se implice direct. Trebuie să reducem procedurile birocratice și în acest scop este foarte importantă implicarea directă. Iată de ce eu una propun o modalitate de finanțare a acestor inițiative locale mici. Se poate ajunge și la un program mai complex mai târziu. Vorbesc însă despre o implicare directă a Uniunii Europene pentru a sprijini aceste inițiative locale care sunt luate în scopuri de dezvoltare. Discutăm despre acest, această implicare locală. Discutăm pentru a ști dacă este acceptabilă sau nu. Am discutat uh, și cu alte grupuri politice și aceste grupuri erau gata să susțină această abordare. Încă negociem cu PPE-ul. Cred că ar fi foarte important și sper că vom uh, găsi o poziție care să întrunească susținerea majoritatea uh, susținerea majorității, pentru că altfel această populație va fi din nou lăsată pe margine aceste fonduri vor ajunge la comunitățile care nu sunt neapărat cele mai dezavantajate sau cele mai segregate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cecilia Weistrom. Mulțumesc! Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Gönz pentru munca considerabilă depusă. Uh, compromisurile sunt indispensabile dacă vrem să îmbunătățim situația populației rome. Aș vrea de asemenea să-mi exprim recunoștința pentru personalul care a ajutat la configurarea acestor amendamente de compromis. Îi le admir uh, răbdarea și uh, um, bunele intenții. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc colegilor care au înțeles că e nevoie de propuneri constructive. E nevoie de propuneri și de măsuri care să fie luate cu implicarea comunităților uh, rome. Sunt pentru recunoașterea dimensiunii locale în aplicarea acestor măsuri fără a uita că Uniunea Europeană trebuie să susține și să faciliteze aceste procese. În ceea ce privește amendamentele, cred că am ajuns la compromisuri cu privire la drepturile fundamentale, politici bazate pe dovezi, colectarea datelor și examinarea celor mai bune, uh, celor mai bune metode de alocare a fondurilor, după cum spunea doamna Gânț. Toate aceste măsuri sunt tot atâția pași importanți pentru a include populația romă în societate. În ceea ce privește amendamentul 9, sunt sigură că conflictul va fi rezolvat uh, cât de curând. Să sperăm. Sunt și membra Comisiei Libe și în această calitate voi face totul pentru ca avizul acestei comisii să se reflexe, reflecte în raportul final al Comisiei Libe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul uh, Baltazar, raportor din umbră din partea PP-ului, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să o felicit pe raportoarea noastră care a adoptat abordarea cea mai potrivită pentru acest proiect de raport. A pus punctul pe I, pe elementele cele mai critice, și anume utilizarea fondurilor europene, cea mai eficace utilizare a fondurilor europene. Ținând seama de experiența de până în prezent, nu se poate spune că lucrurile s-au uh, petrecut uh, în mod optim. Pentru că comunitățile rome nu au uh, reușit întotdeauna să ajungă la această finanțare. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. Raportoarea a fost întotdeauna foarte disponibilă și a arătat că este gata să lucreze la elaborarea unor compromisuri pentru a elimina cele mai uh, multe amendamente cu putință. Noi ne-am dorit un raport care să fie aprobat de către toată lumea. Însă rămâne acest obstacol, punctul 9. Poate că e și o problemă de traducere. Nimeni nu este împotriva implicării locale a Uniunii Europene prin parteneriate cu diferite organisme și putem chiar să avem în vedere crearea altor organisme. Oricum, birocrația europeană este atât de mare încât un organism suplimentar cu alte competențe nu ar fi poate necesar. Poate că Comisia Europeană ar putea să se ocupe ea direct de această chestiune cu ajutorul serviciilor de care dispune. Și de altfel există o legătură directă între Comisia Europeană și diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Vorbim astăzi despre comunități rome care se pare că sunt foarte mici și care nu sunt organizate. În acest caz, cine este cel mai în măsură să dialogueze cu Uniunea Europeană? Dacă nu discutăm despre regiuni sau despre municipalități sau despre provincii, cine dialoguează cu Uniunea Europeană? E posibil să nu existe încredere în autoritățile locale, însă dacă autoritățile locale nu sunt prezente, cine va purta dialogul între asociațiile de rom și instituțiile europene? Aceasta este problema. Obiectivul nostru nu este de a birocratiza aceste relații între Comisia Europeană autoritățile locale și populațiile vizate. Vrem să se evite crearea de noi organisme. Însă, pe de altă parte, am vrea să existe o soluție. Instituțiile europene și statele membre trebuie să aibă posibilitatea să intervină direct în comunitățile de romi. Nu spunem cum anume, mecanismele de sprijin vor face obiectul unor studii și vor face obiectul unor dispoziții specifice pe teren. De altfel, din punctul meu de vedere, să sprijin comunitățile rome nu înseamnă doar să le dai bani. Nu acesta este scopul sprijinului. Sprijinul vizează integrarea acestor populații, în așa fel încât să nu mai aibă nevoie de ajutor. Pentru că dacă ne propunem să le dăm bani 10 uh, ani la rând, nu vom ajunge la nicio soluție. Nu, nu va servi la nimic. Cred că acesta este sensul în care trebuie să mergem și sunt sigur că vom ajunge la o soluție care va întruni asentimentul tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, sper că vom uh, reuși să ajungem la o soluție. Doamna Deli. Dragi colegi, aș vrea să Dragi colegi, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați lucrat foarte bine și aceste amendamente de compromis arată că suntem foarte preocupați de acest subiect. Mai întâi trebuie să reamintim faptul că includerea romilor în uh, societatea noastră europeană trebuie să cuprindă toate serviciile de calitate, fie că e vorba de accesul la apă, la electricitate, desigur, dar și la ajutoare sociale, la educație, la condiții uh, de locuință decente, accesul la locuri de muncă de asemenea. În mare este vorba despre respectarea unor drepturi fundamentale. În al doilea loc, rând, nu trebuie să neglijăm faptul că populația romă este victima discriminării în Uniunea Europeană. Noi reprezentăm Parlamentul European. Rolul nostru este să evităm stigmatizarea comunităților, oricare ar fi ele. Și comunitatea romă face și ea parte din unitatea în diversitate, parte din viața europeană și din comunitatea europeană. Da, textul este destinat în principal romilor, de aceea este el redactat, acesta este rolul lui. Situația actuală nu este satisfăcătoare, evident. Și să revenim la acest faimos ultim compromis. Cred că, oricare ar fi procesul, trebuie să integrăm comunitățile rome. Nu putem noi hotărâ în locul lor Putem să-i ajutăm și să-i asistăm. Noi nu facem politică pentru oameni sau pentru populații, ci cu oamenii, pentru că adesea ei au soluțiile. Acesta este un prim lucru. Al doilea, se vorbește despre o agenție europeană care să gestioneze fondurile. Cu privire la aceste fonduri, nu sunt împotriva ideii, mi se pare o idee bună. Dar eu aș vrea să știu două lucruri, și anume, tehnic vorbind și legal juridic vorbind, e posibil acest lucru? Va putea această agenție să gestioneze fondul social și FEDER, de exemplu? Dacă da, atunci sunt de acord. Primul lucru. Apoi, al doilea lucru este ca agenț- această agenție trebuie să reprezinte toate comunitățile. Nu trebuie Europa să hotărască în locul acestor comunități. Cum și atunci trebuie să ne întrebăm cum să fie ea alcătuită. În sfârșit, rolul guvernanței. Adică această agenție va lucra în legătură cu localitățile, colectivitățile teritoriale sau regiunile? Și aceasta este o întrebare pe care vă adresez și aș dori să văd, doamnă raportare și uh, raportor din umbră, dacă reușim să ajungem la un compromis vis-a-vis -vis de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Deli. Mai avem un singur intervenient, domnul Ungureanu. Desvot. Mm-hmm. Uh, nice try. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, indeed, I think that... Uh... Mulțumesc, doamnă președintă. cred că raportoarea, cu care am o relație de lucru foarte bună, a făcut foarte mult și a mers în direcția corectă. Aș spune că, într-adevăr, suntem aproape, după cum a spus ea, dar nu chiar atât de aproape. Aliniatul 9 ține de o chestiune de principiu și de fapt, de, de altfel, și sunt complet de acord cu colega care a subliniat atât de bine, cu domnul Baltazar, de fapt, care a subliniat atât de bine situația. Și aș întreba chiar mai mult de ce, la urma urmei, trebuie să mergem înapoi la o situație uh, atunci când folosim anumite mecanisme, tocmai, atunci am folosit anumite mecanisme tocmai pentru că nu-l aveam pe cel care l avem astăzi. Și atunci de ce să mergem înapoi dacă acum avem mecanismul? În al doilea rând, există într-adevăr pericolul uh, unei birocrații excesive cu privire la toată această um, chestiune. Și, într-adevăr, există probleme de finanțare, există probleme ca banii uh, să ajungă la populația romă și la comunitățile rom- rome din România, Ungaria sau Bulgaria. Într-adevăr, există probleme. Dar, după părerea mea, aceste probleme apar din cauza unor anumite blocaje, dacă le pot spune așa, și unor anumite disfuncționalități vis-a-vis -vis de implicarea administrației locale. Și acesta este un lucru pe care încă mai trebuie să-l înțelegem, și anume rolul major al administrațiilor locale la nivel micro îl pot avea în transformarea politicilor europene în fapte, în realități locale. Dacă nu, desigur, când vorbim despre drepturi și despre accesul uh, populației rome, putem genera foarte multe declarații de principiu generoase, dar atâta tot. Și atunci eu pledez pentru mai mult realism și revenind la problema acestui aliniat nouă, ar trebui să rămânem la a îmbunătăți ceea ce avem deja. Nu cred că avem nevoie de un instrument suplimentar pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Nu a mai solicitat nimeni cuvântul, astfel încât, în concluzie, dau cuvântul doamnei Kinga Gantz. Vă rog. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte substanțială. După cum vedeți, toți raportorii din umbră și ceilalți care au depus amendamente s-au implicat foarte mult pe baza propriilor experiențe și Înțeleg că toată lumea vrea soluția optimă. Există sisteme foarte bune în unele țări care alocă fonduri și majoritatea comunităților au învățat cum să folosească aceste fonduri. Totodată au învățat și majoritatea comunităților roma să le folosească accesul la fondurile structurale, la Fondul Social European și așa mai departe. Eu nu sunt sigură că propunerea mea este cea mai bună, dar aici noi încercăm să aflăm cum să ajungem la cei care au rămas pe din afară. Când domnul Ungureanu întreba de ce să căutăm alte proceduri sau alte canale, să le spunem așa, eu mă gândeam și la canale care să ajungă în aceste comunități extrem de sărace, unde nu există resurse umane, unde nu există cunoștințe de folosirea acestor fonduri. Aceasta este realitatea. În majoritatea acestor țări există părți ale societății care au fost lăsate afară avantajelor fondurilor europene. Am discutat foarte mult dacă să stabilim noi instituții. Eu nu vreau să fac acest lucru. Eu caut implicarea directă uh, a Uniunii Europene, înlocuirea sau înlocuirea parțială măcar a birocrației, folosirea cunoștințelor și canalelor locale care există și ele și sper să putem stabili un text care să fie acceptat de toată lumea. Vreau doar să, ca dumneavoastră să înțelegeți uh, care a fost înțelegerea mea inițială a situației și cred că putem sta încă o dată la masă cu toți cei care sunt interesați să vadă textul final și încerca să redactăm ceva care să fie susținut de majoritatea sau, să sperăm, de unanimitatea grupurilor, pentru că este o chestiune cheie. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, a fost surprinzător ca uh, pentru mine să văd că am avut aproape 100 de amendamente, ceea ce a însemnat că mulți dintre dumneavoastră ați considerat această chestiune importantă. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare. Uh, Kinga Gönch, Doamna președinte, mulțumesc doamna Gönț, votul va avea loc mâine și sper că până mâine să reușiți să rezolvați și ultimele aspecte care încă nu au fost rezolvate. Deocamdată nu mai avem niciun punct pe ordinea de zi de astăzi. Iată că putem încheia ședința noastră un pic mai devreme, lucru care cu siguranță va face plăcere tuturor. Și mâine vom începe la ora 9. Primul punct de pe ordinea de zi referitor la punctul uh, legat de demografie. Însă mâine suntem într-o altă sală, la etajul 4, 4B001, mâine la ora 9. Vă urez tuturor o seară plăcută!